comisar desemnat. So, first of all, let me... În primul rând, țin să vă urez uh, bun venit tuturor uh, astăzi aici. Știm cu toții care este scopul reuniunii de astăzi, și anume audierea domnului Schmidt, comisarul desemnat. Domnul Schmidt este și colegul nostru și cu siguranță vom colabora foarte bine, însă înainte de asta trebuie să confirmăm începuturile acestei colaborări, cooperări astăzi aici cu domnul Schmidt. First, I should like to recall that in line with the Ar vrea să mă reamintesc că în conformitate cu orientările pentru mm, anexa 7 din regulile de procedură în ceea ce privește comisarul desemnat, uh, Trebuie să evaluăm independența personală, angajamentul european, trebuie să evaluăm cunoștințele lor, expertiza lor și um, capacitățile de comunicare. Vreau să vă reamintesc de asemenea înainte de audiere că domnul Schmidt a și răspuns în scris la un chestionar pe care îl aveți probabil cu toții. Aș dori de asemenea să vă explic pe scurt cum va fi structurată dezbaterea de astăzi. Domnul Schmidt va face o declarație de deschidere de maxim 15 uh, minute. Va avea de asemenea uh, încă 5 minute la sfârșitul reuniunii noastre pentru câteva observații de încheiere. După aceea vom avea timp pentru 25 de întrebări din partea dumneavoastră. Dezbaterea se va derula conform unui principiu ping-pong, cu sloturi de 5 minute. Deci un minut pentru întrebare și două minute pentru răspuns, un minut pentru întrebare ulterioară, după care încă un minut pentru răspuns. Și dat fiind că avem foarte multe întrebări și un timp limitat, va trebui să respectăm cu strictețe timpul alocat. Deci țin să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Comisia EMPLE este principala comisie care este responsabilă de organizarea acestei audieri. Comisia ECON este asociată și comisiile CULT și FAM sunt invitate și ele la această audiere. Le urăm, prin urmare, bun venit colegilor noștri de la aceste comisii. Prima rundă de întrebări va fi uh, ocazia de a pune întrebări din partea coordonatorilor de la grupurile politice. După aceea vom avea o distribuire a grupurilor politice și a reprezentanților neafiliați. Țin să vă atrag atenția asupra faptului că interpretarea este disponibilă astăzi în 23 de limbi. Fiecare vorbitor poate vorbi în limba sa maternă și v-aș ruga să o faceți. Însă vă reamintesc de asemenea că ceea ce spuneți dumneavoastră trebuie interpretat. Deci, prin urmare, nu ar trebui să vorbiți prea repede. Și în ultimul rând vreau să vă informez că această dezbatere va fi transmisă și pe internet, pe site-ul Parlamentului și că va, pos, va fi posibil de asemenea să, să accesați uh, înregistrarea acestei dezbateri. Acum câteva lucruri despre portofoliul domnului Schmidt. Planurile pe care doamna von der Leyen le-a schițat sunt uh, foarte ambițioase și ceea ce aș dori eu să subliniez este că implementarea pilonului de drepturi sociale va fi esențială și, de asemenea, un alt dosar foarte important este garanția pentru copii, care sper că îi va proteja pe cei mai vulnerabili dintre noi, adică pe copii. Mă gândesc de asemenea la cei care provin din rândul minorităților etnice sau a categoriilor excluse sociale. În calitate de eurodeputată slovacă, îmi exprim speranța că, în, că Autoritatea Europeană a Muncii va deveni operațională cu sediul la Bratislava. Avem neapărat nevoie de această agenție pentru a asigura o coordonare a sistemelor noastre sociale. Și acum, domnule Schmidt, vă dau cuvântul pentru cele 15 minute. Madame la Présidente, Mesdames et Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, e o adevărată onoare să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru această audiere. Misiunea care îmi va fi încredințată, dacă acest lucru va fi confirmat și de Parlament, uh, va fi o misiune care se va derula printr-o muncă uh, partajată cu dumneavoastră. Și parcursul meu este mărturia angajamentului meu pentru Uniunea Europeană. Am avut privilegiu să particip la o serie din, etape, din etapele importante ale construcției europene și această operă comună i-a permis Europei să renască din cenușă și să asigure generațiilor succesive pacea, libertatea și prosperitatea. Această Europa se bazează în primul rând pe valori, pe drepturi fundamentale, fie că e vorba de uh, valori pe care trebuie să le apărăm și să le aplicăm în munca noastră de fiecare zi. Așa cum se arată în preambulul tratatului, trebuie să promovăm progresul economic și social al popoarelor. Asta înseamnă economie socială de piață competitivă, consfințită în articolul 3 și la care a făcut aluzie foarte clar doamna von der Leyen. Forța modelului european constă în a împăca dimensiunea economică cu cea socială și constă în asocierea dimensiunii de mediu la acestea două. Mi-aduc aminte declarația lui Jacques Delors din 2016 când spunea că dacă politicile europene pun în pericol coeziunea și sacrifică normele sociale, atunci proiectul european nu are nicio șansă să se bucure de sprijinul cetățenilor europeni. Și astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de sprijinul și de încrederea cetățenilor. Consolidarea dimensiunii sociale, care să concretizeze o Europa protectoare, este foarte importantă pentru cetățeni, este un element esențial și mi-au angajamentul în mod solemn în fața dumneavoastră să uh, duc la bun sfârșit această sarcină de ascultare a cetățenilor. Și permiteți-mi acum să vorbesc în engleză. Dacă voi fi confirmat în această funcție, voi avea două obiective principale. În primul rând, vreau să promovăm ocuparea, să existe o forță de muncă bine pregătită față de tranziția digitală și climatică. În al doilea rând, odată cu locurile de muncă și drepturile sociale vor fi o prioritate pentru mine, cu incluziune socială cu tot. Voi vrea să avem standarde ridicate pe piața europeană a muncii, pentru că trebuie să avem o convergență în sus în ceea ce privește condițiile de trai și de lucru. Voi promova o piață europeană a muncii cu accesul garantat la bune oportunități pentru toată lumea, mai ales pentru persoanele cu dizabilități, migranți, cetățeni de etnie romă și persoanele cele mai defavorizate. Voi face tot posibilul pentru pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a frânge ciclul sărăciei care îi afectează pe copii și pentru a susține tineretul. Voi promova o Europa mai echitabilă, cu o economie durabilă, drepturi sociale și așa mai departe. Acestea vor avea un loc central. Împreună cu uh, Domnul Valdis Dombrovskis, vicepreședintele desemnat, voi face tot posibilul pentru a consolida dimensiunea socială europeană în baza pilonului european pentru drepturi sociale și, în mod apropiat și regulat, voi discuta cu Parlamentul European, cu statele membre, cu toate părțile interesate, pentru a avea o Europa mai echitabilă, mai socială și mai inclusivă. Drepturile sociale europene sunt un angajament comun interinstituțional. În strânsă cooperare cu Parlamentul European voi crea un plan de acțiune pentru a implementa pilonul social european, atât la nivel european cât și în fiecare stat membru, construind pe ceea ce am realizat în sub mandatul președintelui Juncker și ținând cont de orientările doamnei von der Leyen. 241 de milioane de persoane sunt angajate în Uniunea Europeană, un record. Rata șomajului în UE continuă să scadă, deși nu în toate statele membre și nu în toate regiunile. Nu toată lumea beneficiază de această tendință pozitivă, deci trebuie să ne asigurăm că munca este plătită și că ea se merită și oferă condiții decente de trai. Pentru asta voi veni cu instrumentele juridice necesare în așa fel încât să ne asigurăm că toate locurile de muncă sunt remunerate echitabil. Nu e vorba de a crea un salariu uh, unic european. Mă voi axa foarte tare pe modelele sociale din fiecare stat membru. Și împreună trebuie să acționăm pe uh, oportunități egale. Trebuie să ne asigurăm că bărbații și femeile se simt confortabil în relație cu viitorul lor, în relație cu familia și cu viața de familie. În lumina acestor provocări, voi consolida garanția pentru tineret și voi uh, veni cu o garanție pentru copii. Egalitatea de gen este un element central în viziunea mea. Împreună cu noul comisar pentru egalitate vreau uh, să uniformizez salariile și pensiile. Vreau să transparentizez măsurile și să implementez directiva cu privire la echilibru dintre viața profesională și cea de familie, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Mulți cetățeni sunt preocupați de inegalitățile care se aprofundează. Sistemele de pensie, sistemele de salarii, o piață inclusivă cu salarii echitabile, susținerea uh, unei îmbătrâniri active, uh, tranziția în acest domeniu, uh, servicii sociale active, toate acestea sunt importante pentru combaterea sărăciei și pentru incluziunea socială. Aici, economia socială poate juca un rol important, mai ales în comunitățile locale, generând astfel randament social. Un domeniu care mi este apropiat mie este cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. E inacceptabil ca în anul 2019 oamenii din Europa să fie în continuare uh, la, cu, sub risc la locul de muncă. Pentru asta voi adopta măsuni în așa fel încât uh, să combatem substanțele cancerigene la locul de muncă. Pentru asta e nevoie de un exercițiu nou de reflexie în ceea ce privește sănătatea și siguranța la muncă. Ce înseamnă a fi comisar pentru locuri de muncă? Înseamnă și să fii comisar pentru libera circulație a lucrătorilor. Nu este doar o parte fundamentală a pieței uh, interne, ci reprezintă uh, un lucru pe care cetățenii îl consideră ca fiind una dintre cele mai importante realizări ale UE. Și totuși, în ultimii ani, am văzut că mobilitatea muncii vine și ea cu câteva provocări, că e vorba de dumping social sau de brain drain, uh, fuga creierelor. Dar, uh, trebuie să facem față provocărilor și trebuie să nu limităm libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Mai degrabă ar trebui să abordăm problemele care stau la originea uh, acestor lucruri. Noua autoritate europeană a muncii poate juca un rol important aici, asigurând cooperarea între autoritățile naționale și făcând inspecții comune. Au fost discuții în această comisie săptămâna trecută și știu că, în termeni practici, e important să punem bazele autorității europene cu privire la muncă. Vă asigur că voi face tot posibilul în acest sens și că voi furniza mijloace necesare în așa fel încât această autoritate să-și ducă la bun sfârșit sarcina. Suntem într-o lume a provocărilor globalizării, cu mari transformări economice, tehnologice, de mediu și demografice. Oamenii au nevoie de însoțire în această perioadă de tranziție, trebuie să fie capacitați în așa fel încât să aibă competențe la zi pe măsură ce economia evoluează. Pentru asta se impun investiții precum și politici aferente în domeniul competențelor, în așa fel încât să ajutăm oamenii să facă tranziția de carieră la toate vârstele. Prin urmare, voi uh, explora, explora ideea de a avea conturi individuale de învățare pentru cetățeni. Există digitalizare, automatizare, inteligență artificială în societate la ora actuală. Trebuie să facem un pas hotărât în așa fel încât să combatem toate riscurile, să modelăm tranziția și să profităm de această oportunitate. Trebuie să existe încredere în viitorul digital. Pentru asta trebuie să vedem care sunt condițiile de muncă pentru lucrătorii care uh, sunt activi pe platformele online și să combatem noile forme de precaritate a muncii. Cu toții ne amintim de criza financiară cu efectele pe care le-a avut asupra mediului antreprenorial și asupra cetățenilor. Trebuie să ținem piept viitoarelor perioade mai dificile care ar putea veni asupra noi și să dăm dovadă de un răspuns uh, rezonabil la viitoarele șocuri. Uniunea economică și monetară depinde de funcția de stabilizare. O schemă de șomaj european impune un design atent, în așa fel încât răspunsul să poată fi rapid în caz de șoc, menținând totodată o protecție a lucrătorilor. Durabilitatea socială și de mediu sunt elemente care țin practic de aceleași măsuri reducerea sărăciei, uh, loc de muncă, trai decent, toate acestea trebuie să fie în centrul preocupărilor semestrului european, care se recentrează acum pe obiectivele de dezvoltare durabilă. Trebuie să acționăm în așa fel încât să susținem o agendă de lucru decentă pentru toți. Voi lucra cu colegii mei ca să mă asigur că standardele internaționale de muncă sunt în centrul acordurilor noastre comerciale și la nivelul muncii multilaterale. A investi în oameni înseamnă a-i recunoaște înseamnă să investești în ei pentru a avea un viitor mai bun. Fondul Social European Plus este instrumentul care se conturează prin excelență aici, pentru că mizează pe niște principii importante, furnizând astfel resurse tranziția înspre o economie neutră din punctul de vedere al carbonului nu va fi o tranziție socială by default. Să ne asigurăm că nicio țară, nicio regiune, nicio localitate nu e lăsată în urmă. Pentru asta avem ISF eh, plus. Pentru asta există Fondul European de Ajustare la Globalizare, Invest EU și noul Fond pentru Tranziție Justă. Cu toate le trebuie să fie suficient de robuste. O Europa socială și justă are nevoie de legislație actualizată, o legislație implementată corect transpusă ca atare. Pentru asta, trebuie ca elementul social să fie nucleul coordonării noastre politice în semestrul european. E necesar să fim uh, mai eficienți în utilizarea fondurilor europene, utilizarea să fie una mai simplă, bazată pe un dialog constructiv cu uh, partenerii sociali și cu societatea civilă. Dialogul social ar trebui să fie promovat la toate nivelurile. Acest dialog poate funcționa, funcționa la nivel european doar dacă ne bazăm pe parteneri autonomi puternici în plan național. Iar negocierile colective ar trebui să fie și ele susținute pentru că reprezintă o trăsătură esențială a economiei noastre sociale de piață. În calitate de comisar, mă voi implica de plin pentru a purta un dialog atât cu Parlamentul European, cât și cu Consiliul, dar și cu parlamentele naționale și cu partenerii sociali naționali. Astfel, împreună, putem să venim cu măsuri eficiente, proporționale și echilibrate, niște inițiative care să se bucure și să țină cont de respectul subsidiarității. Mai mult ca oricând, faptele sunt cele care trebuie să determine discuțiile noastre. Munca mea se va axa, se va baza, mă scuzați, pe studii de impact exhaustive și pe analize uh, complete. Și îmi voi căuta inspirația inclusiv dincolo de Uniunea Europeană, în rândul partenerilor de la G7 și G20. Voi lucra cu organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii și OCDE. Și, stimată doamnă președinte, în germană, dragi colegi, președinta aleasă a Comisiei Europene ne-a transmis un mesaj cât se poate de clar – E nevoie să avem o uniune care să vrea să obțină mai multe. În această dimineață am venit la dumneavoastră cu un program ambițios. Lista aceasta însă pe care vă prezint astăzi nu este completă. Trebuie să ținem cont că trăim într-o lume care se transformă rapid. Trebuie să ținem pasul. Voi ține cont de ideile, întrebările, viziunile și obiecțiile dumneavoastră și vă ofer garanția că, în următorii 5 ani, voi coopera strâns cu această instituție. Împreună trebuie să cooperăm pentru a câștiga încrederea cetățenilor, lucrătorilor, familiilor și întreprinderilor europene. europene. Aceasta, europene, mă scuzați. Este o încredere care trebuie să fie consolidată. Europa este locul cel mai bun din lume în care să trăiești și să lucrezi doresc să-mi aduc contribuția la a face în așa fel încât aceste lucruri să rămână o realitate în continuare. Cred că împreună avem puterea să clădim viitorul. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezentarea planurilor dumneavoastră ambițioase și pentru că v-ați încadrat în timpul acordat. Înainte de a trece la prima rundă de întrebări, când vor interveni coordonatorii, permiteți-mi să vă anunț că astăzi doamna Ann Sanders își aniversează ziua de naștere, deci la mulți ani! Și acum să trecem deci la prima rundă de întrebări sunt coordonatorii cei care intervin. E vorba de sloturi de câte 5 minute pentru fiecare, cunoașteți procedura. Și începem cu domnul Radke de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Schmidt, dragi colegi. Economia socială de piață este principiul care stă la baza Uniunii Europene. Este o recunoaștere care mm, e surprinzătoare pentru mulți, chit că este un fapt înscris în tratatele Uniunii Europene. Poate că ar fi util ca mulți să analizeze aceste tratate, dar în orice caz, economia socială de piață este ceea ce e prin definiție, doar dacă avem parteneri sociali uh, ca atare. În multe state membre vedem că parteneriatele sociale nu mai funcționează și, pe de altă parte, în multe state membre vedem că uh, guvernele nu cunosc acest principiu de a avea parteneriate sociale. Vedem la nivel european că dialogul social a adormit în multe domenii și ce, asta înseamnă că Parlamentul European a fost în ultima perioadă de legislatură obligat să revină asupra directivei cu privire la timpul de lucru fer, uh, corect și transparent. Și vedeți că la un moment dat nu ne-am mai putut înțelege unii cu alții din cauza faptului că nu exista acest dialog social, acest parteneriat social. Întrebarea mea către dumneavoastră este ce vrea să facă Comisia în următorii 5 ani din acest punct de vedere. Cum va uh, face în așa fel încât parteneriatele sociale să fie consolidate pe mai departe și cum vreți să insuflați viață economiei sociale europene în continuare. Mulțumesc! Da, Împărtășesc analiza dumneavoastră. Cred că modelul social european este un model care, bineînțeles, se bazează pe o economie socială funcțională și pe parteneriate sociale. Fără parteneriate sociale puternice, Evident, avem un model de piață care nu poate funcționa așa cum a fost el gândit an la rând în statele membre și cum a funcționat an la rând cu succes în multe state membre, căci obiectivul care a fost? Acela de a avea prosperitate, bunăstare pentru toți. Volstand für, für alle. Bunăstare pentru toți, se spunea în țara în care s-a inventat uh, această economie socială de piață. Marile transformări sociale au făcut ca în toate țările, atât sindicatele precum și asociațiile de antreprenori să fie slăbite mult. Și este în acest context foarte, foarte important să ne asigurăm că în aceste transformări economice care survin acum, să existe consolidare de ambele părți din nou. Comisia Europeană are mijloacele de a face asta și avem mai multe posibilități, inclusiv financiare, de a corecta lucrurile, mai ales în acele țări în care parteneriatul social este cumva un concept străin. Sunt mijloace care trebuie implementate concentrat. Eu unul mizez pe deplin pe dialogul social. Partenerii sociali trebuie să priceapă că ei înșiși au un interes major de a consolida și forma acest dialog social. Dialogul social trebuie să devină un succes. Este în interesul tuturor, căci adesea succesul unuia se traduce și prin succesul celuilalt. Europa este un proiect incredibil pentru compromisul pozitiv, pentru compromisul constructiv, iar parteneriatul social trăiește tocmai din compromisuri. Însă compromisul acesta este cel care ne poate ajuta să aducem societatea la oaltă. Mulțumesc. Domnul Radke, un minut întrebare suplimentară. Vă mulțumesc. Ați anunțat că vom discuta și despre salariul minim la nivel european în curând. Pentru mine este doar uh, o cârjă acest salariu minim. Ce este el? Despre ce este vorba? Mereu discutăm despre contractele tarifare până la urmă. Deci ce vrea să facă Comisia în așa fel încât să facă din uh, tarife și obligațiile tarifare ceva atractiv? Pentru că deocamdată tendința este inversă. Da, mulțumesc. Am avut colegi în politica luxemburgheză care au spus că uh, salariul minim este contractul tarifar pe care nu-l are nimeni. Și de aceea este o componentă foarte importantă pentru că constatăm la ora actuală că, nu, nu neapărat în toate țările europene, dar în multe, că această obligație tarifară a fost slăbită mult sau că în anumite state membre a ajuns chiar să lipsească. Bineînțeles că și acest lucru este strâns legat de dialogul social, deci întâi să ne concentrăm pe parteneriatele sociale și apoi să arătăm că aceasta este calea cea mai bună, să ai contracte tarifare, pentru că de acolo îți vin toate drepturile, dar și marja de flexibilitate de care avem până la urmă nevoie în economia noastră și dacă există un bun dialog social într-o întreprindere, atunci automat oamenii se înțeleg de ambele părți. Iată, este un proiect care trebuie finalizat. Dar cum? Nu putem să decretăm de sus că de mâine trebuie să se înființeze un uh, contract tarifar. Dar trebuie ca prin consolidarea dialogului social să facem în așa fel încât să existe și deschiderea pentru contractele tarifare și să stimulăm interesul economic în acest sens. arătăm că așa pot să existe beneficii. Cum să facem asta? Să ne gândim cum putem să deschidem noi căi prin dialogul social. De exemplu, aș vrea ca Consiliul pentru uh, Economie și Afaceri Sociale să aibă, să facă un studiu în așa fel încât să își dea seama cum se poate promova această politică la nivel european. OCDE-ul lucrează și el, la fel și Organizația Internațională a Muncii pe acest subiect și, bineînțeles, trebuie să ne extragem inspirația și de acolo. Doamna Ionherius, întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru cuvintele introductive. Cred că putem afirma că familia S și D a fost forța motrice a pilonului european al drepturilor sociale, deci nu o să fie o surpriză că noi acordăm mai multă pondere implementării acestui pilon. Ați vorbit despre un plan de acțiune. Eu aș sugera ca denumirea dumneavoastră să fie comisar pentru uh, ocupare și locuri de muncă, dar întrebarea este ce măsuri economice și ce sprijin financiar preconizați pentru a face progresul social și uh, tranziția echitabilă înspre o societate durabilă să devină realitate pentru mulți oameni. Deci nu doar principii, ci și uh, lucruri reale. Când am adoptat pilonul social la Göteborg, unii dintre noi au fost sceptici pentru că am zis încă o declarație și ce facem cu ea. După care rapid am observat că e un potențial tot mai mare în acest pilon al drepturilor sociale, cu o condiție de a avea voința politică de a pune lucrurile în aplicare, de a traduce în acțiuni concrete și asta intenționează să facă actuala comisie, dar e și o invitație din partea agendei strategice adoptate de Consiliul European. Prin urmare, foarte rapid uh, vom lucra la acest plan de acțiune, care înseamnă că va trebui să traducem principiile în acțiuni concrete. Ar putea fi acțiuni legislative sau doar recomandări, ar putea fi unele idei pe care statele membre să le transpună, pentru că trebuie să respectăm uh, competențele statelor membre și competențele Uniunii. Adesea aceste competențe sunt partajate. Așadar, cred că încă din scrisoarea mea de misiune sunt câteva acțiuni legislative clar precizate. Salariul minim e unul dintre ele, garanția pentru copii, trebuie să încadrăm ce vrem să spunem cu garanția pentru copii, avem garanția pentru tineret, trebuie să modernizăm, să promovăm garanția pentru tineret, pentru că tinerii șomeri sunt lucrul cel mai prost pentru Europa, pentru credibilitatea Europei. Trebuie să redefinim așadar, să încurajăm să consolidăm garanția pentru tineret. Avem uh, lucrătorii pe platformă. Trebuie să ne gândim la care va fi cea mai bună cale de implementare a drepturilor sociale a bunelor condiții de muncă pentru lucrătorii pe platforme. Acestea sunt doar câteva. Uneori e nevoie pentru ele de acțiuni și instrumente legale, iar finanțarea trebuie să îndreptăm Fondul Social European înspre implementarea pilonului. Asta e evident, pentru că asta vrem să punem în aplicare, asta dorim să realizăm. Doamna Ioncherios, o întrebare suplimentară? o să mă concentrez pe garanția pentru copii. Trebuie să spun că apreciem uh, foarte mult uh, recentul angajament al Comisiei în această privință, deci e important să figureze pe agenda. Dar întrebarea mea ar fi ce fel de instrument și ce fel de finanțare prevede Comisia Europeană pentru Garanția Europeană pentru Copii și cum veți convinge statele membre să sprijine propunerea Parlamentului European în negocierile care vin și să acorde bani proaspeți și nu să realoce bani de la fonduri care erau destinate altor obiective. Un minut pentru răspuns. Da, suntem cu toții de acord că sărăcia copiilor e cel mai prost lucru. Sărăcia copiilor distruge viitorul acestor oameni pentru că fiind copil sărac înseamnă că adesea vei fi sărac și ca adult. E îngrozitor pentru individ, dar e îngrozitor și pentru societate. Există încă de pe acum multe instrumente și multe măsuri care acționează pentru a îmbunătăți situația copiilor săraci. Trebuie să reconcentrăm aceste acțiuni, să le reunim să le concentrăm în primul rând asupra celor care au cea mai mare nevoie de ele în societăți. Și vă spun că nu e vorba doar în societățile sărace că există copii săraci, ci și în uh, societățile înstărite există copii săraci. E nevoie de o abordare bună cum să combatem această problemă și m-aș putea gândi, bazându-mă pe ce s-a spus uh, și s-a făcut în Parlament, să avem o recomandare. Banii, un lucru important. Am înțeles că nu pot fi politici ambițioase bune pentru toată lumea fără finanțare. Am observat ce a spus Parlamentul European și cred că e un lucru interesant și cu siguranță că o să includ în discuție inclusiv la domnul Bisler o întrebare dumneavoastră, un minut. Mr. Schmidt, eh, is that, yeah. Domnule Schmidt, avem nevoie de un luptător la acest portofoliu pentru a-l face să avanseze, dar și pentru a consolida situația actuală. Cetățenii au arătat la alegerile din 26 mai că au speranță în Europa. Și grupul nostru, Europe, reprezintă o mare parte a acestei speranțe de a ridica stacheta pentru a îndeplini visele cetățenilor europeni. Am văzut profesionalismul dumneavoastră în activitate la EPSCO și puteți fi un comisar foarte ambițios fără a ezita să promovați această agenda. Cu toate acestea, în prezent suntem într-o situație dificilă. Peste 25% dintre copii trăiesc în sărăcie. Există șanse limitate pentru tine. Avem garanția pentru tineret, avem uh, FS Plus și începem să vedem prin ceața care se disipă vaga forma pilonului social. În ce privește tineretul, cum vă propuneți legați garanția cu viitoarea agenda de ocupare și să modernizați această garanție. Două minute pentru răspuns. Mulțumesc. Cred că ce am spus deja despre garanția pentru tineret, trebuie să o modernizăm, să o regândim, să adaptăm garanția pentru tineret la situația actuală. Garanția pentru tineret a avut destul de mare succes. Nu pretutindem la fel, dar uh, în ansamblu garanția pentru tineret a fost de mare succes. Acum ne confruntăm cu noi provocări. În primul rând, avem problema precarității tinerilor, piața, piața muncii îi tratează cu precaritate. Trebuie să ne gândim la asta, să combatem această situație. Trebuie să le dăm tinerilor posibilitatea de a-și clădi viața pe mai multă certitudine. În al doilea rând, situația tranziției digitale este ceva ce există pretutine. Din păcate, chiar și tinerii, deși se joacă tot timpul cu telefonul, nu sunt întotdeauna echipați cu cunoștințele de a intra în noua zonă digitală. O idee pe care am ar fi de a introduce pentru fiecare tânăr care parcurge garanția pentru tineret sau e șomer, o formare digitală de bază adaptată cunoștințelor pe care le are el sau ea, adaptate și uh, locurilor de muncă pe care și le doresc, dar fiecare tânăr trebuie să primească instrumentele de a intra pe piața muncii digitale. Un uh, element esențial. Deci o să le cer directorul general să studieze modul în care le dăm toate șansele, toate oportunitățile tinerilor. Și asta trebuie să se facă împreună și cu ceilalți comisari, cu cel pentru domeniul digital, pentru educație, cum putem uh, promova și să le dăm tinerilor cele mai bune oportunități în societatea digitală și economia digitală pentru a deveni o oportunitate deosebită și nu doar o perioadă de incertitudine și de mari riscuri. O întrebare suplimentară, domnule Păslaru? Prima parte. Avem nevoie de un plan curajos, după cum ați spus. Sunteți dispus să restructurați comisia, eventual cu o nouă unitate sau o direcție care se ocupă de tineret? A doua parte a întrebării. Care sunt planurile concrete de a sprijini înființarea unei pieți de abilități, de învățământ profesional, de recalificare, reciclare? Trebuie ca <clears throat> cei care se ocupă de automobile se ocupe de senzori inteligenți, alte profesii au nevoie de abilități digitale. Cum veți sprijini această calificare? E foarte important, am spus deja. E bună coordonare între diversi comisari și o coordonare care trebuie organizată de către vicepreședinți. Ca ministru al locurilor de muncă care m-a ocupat de abilități, de competențe, am lucrat și cu diversi comisari, inclusiv Uh, cu cei care se ocupă de acest lucru. Apoi, învățământul profesional, formarea profesională esențială, nu e uh, cei mai puțin bună. Totdeauna ne pus ca o a doua variantă, pentru că n-ai avut succes să mergi la universitate, te duci la școala profesională. Nu. Școala profesională e una dintre cele mai bune, la fel de bună ca și cealaltă. Deci trebuie să sprijinim uh, formarea vocațională. Vom promova în comisia noastră învățământul vocațional pe plan național, european, dar și uh, în Uniunea Europeană. Și toată lumea știe acum că în acele țări în care învățământul vocațional e puternic, șomajul tinerilor este redus și este baza pe care trebuie să ne bizuim. Și aici vom integra domeniul digital, să nu există diferențe și cu noi forme de pregătire, poate în afara celor clare sau în sistemul de clasice. Următoarea întrebare, domnul Hans, doamna Hansen, o să vorbesc în daneză. Vileu, Vă mulțumesc, mă voi exprima în limba daneză, dacă îmi permiteți. Avem nevoie de un stil de viață mai demn pentru cetățenii europeni. E nevoie de restructurare rapidă și suntem obligați să facem tot posibilul pentru ca această viață demnă să fie asigurată și e important ca oamenii să nu sufere de pe urma sărăciei, să nu ajungă săraci dacă își pierd, de exemplu, locul de muncă. Deci e nevoie de un nivel social ridicat pentru a putea avea o reconvertire profesională dacă e nevoie. Acum, venitul minim. Venitul minim nu trebuie confundat cu salariul minim. Însă, am putea să ne gândim, de exemplu, la ce am făcut în sistemul DANAES pentru a avea posibilități și la nivel european de reconvertire profesională în cazul în care îți pierzi locul de muncă pentru a nu risca să uh, cazi în sărăcie, să ajungi sărac. Răspunsul, două minute. What you have said in the beginning is Ceea ce spuneați dumneavoastră la început uh, e un lucru cu care suntem cu toții de acord și dacă citiți orientările enunțate de doamna von der Leyen, e foarte clar spus, vrem o societate a bunăstării, o societate echitabilă din punct de vedere social și acesta trebuie să fie obiectivul nostru, deoarece din experiența trecutului am văzut că atunci când nu se mai garantează asta, chiar și europenii o iau razna. Asta e partea esențială, deci această nebunie politică pe care trebuie să o evităm și asta ține de modul nostru de a trăi, de economia noastră socială de piață. Acum, referitor la venitul minim. În majoritatea țărilor, cred, practic în toate statele membre avem un fel de venit minim. Însă acestea diferă foarte mult. În unele e un venit minim foarte scăzut, în altele foarte ridicat. Uh, E bine, mulți pot să spună că asta ține de subsidiaritate. Nu chiar. Există un interes comun de a avea o garanție pentru fiecare cetățean european, pentru ca fiecare om să poată trăi decent. Chiar dacă persoana respectivă mâine nu-și va găsi un loc de muncă. Deci e important să aibă o viață demnă, deci chiar dacă nu-și poate câștiga traiul. Și atunci trebuie găsite niște criterii de referință, niște elemente de referință pentru a le permite oamenilor să trăiască decent. Poate fi, asta poate lua, poate fi sub forma salariului minim, dar e clar că nu poți avea un salariu minim identic în Bulgaria și în Luxemburg. Dar trebuie să ținem cont de uh, standardele generale de, de trai și de situația economică, financiară, bugetară. Însă trebuie să le garantăm tuturor cetățenilor, fiecărui cetățean, indiferent de unde trăiește, să le garantăm un trai decent. Și ar trebui să ne străduim să obținem acest lucru. Acum va trebui să vedem, să analizăm care sunt instrumentele adecvate pentru a atinge acest obiectiv. Și asta o facem dialogând cu statele membre și, bineînțeles, cu toate organizațiile care combat sărăcia și uh, care doresc să avem incluziune socială. Mai aveți încă o întrebare de clarificare? Da, mulțumesc. Da, însă când va exista această obligație? Domnii Dombrovski și Timmermans ar trebui să colaboreze cu dumneavoastră și pentru a avea și o bună tranziție ecologică. Deci când intenționați să acționați pe aceste subiecte? N-am înțeles perfect. Interpretarea a început cu puțină întârziere. Da, vă mulțumesc pentru răspunsuri, însă veți aborda această problemă cu colegii Dombrovski și Timmermans pentru a se asigura că aceasta va fi o propunere din primele 100 de zile ale mandatului? Nu putem să terminăm această treabă în primele 100 de zile, însă trebuie să vedem ce vom face în restul mandatului. E foarte clar că cetățenii au niște așteptări de la noi, vor un semnal clar și rapid din partea noastră. Deci trebuie să ne așezăm și să, gând- să ne gândim la cele mai bune instrumente, să vedem care e rolul Uniunii Europene în promovarea uh, a acestui venit minim, acestui standard peste tot în Uniunea Europeană. Și asta e ceva ce trebuie să facem uh, imediat, nu spre sfârșitul mandatului, ci acum la început. Însă, trebuie să adaug că va trebui să ne consultăm și insist foarte mult asupra consultărilor, asupra importanței acestora, deoarece noi comisarii nu știm totul, presupun eu. Deci trebuie să îi consultăm pe cei care uneu știu lucrurile mult mai bine decât noi. Okay. Eh? Uh, doamna Jame are cuvântul. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Doamna <clears throat> președinte, ocuparea e un subiect pregnant în preocuparea cetățenilor. Există provocări, există pericole și mai ales uh, oferită unui model bazat pe utopia a creșterii fără sfârșit și a creșterii excesivă care ne duce în lumea socială și salarea. Domnule comisar, așadar, politica europeană de austeritate are un impact asupra pensiilor se impune uh, includerea migranților pe piața muncii. Această politică mm, nu trebuie să ducă la suprimarea demnității și a drepturilor minime, pentru că instaurează un dumping social care se organizează în special în, în jurul muncii detașate. Întrebarea mea este următoare. Când veți lăsa economia să fie în serviciul oamenilor și nu viceversa? Când Uniunea Europeană va fi în serviciul popoarelor și nu viceversa? La Doamna președinte aleasă a stabilit clar o direcție. Direcția este de a pune nu doar Uniunea, ci și economia în serviciul oamenilor și al femeilor, al bărbaților și al femeilor și tot ce în programul prezentat de doamna președinte și tot ce e în marile linii pe care tocmai bine a prezentat are un obiectiv de a consolida protecția socială statul protecției sociale în Europa, de a consolida, de a reactiva progresul social, adaptându-l și la o economie care e în schimbare, la un mediu economic în schimbare, în special uh, globalizarea. Nu trebuie să fim naivi uh, cu globalizarea. Iată de ce trebuie să contribuim cu ideile, cu conceptele noastre în gestionarea acestei globalizări. În legătură cu dumpingul social, cred că actuala comisie a făcut propuneri extrem de importante, în special în legătură cu detașarea, care încă nu s-au pus în aplicare pentru că încă suntem în faza de transpunere a directivei. Dar principiul fundamental în legătură cu care trebuie să veghem și neapărat să-l punem în aplicare, e același salariu pentru aceeași muncă în același loc. E o mică revoluție în Uniunea Europeană și când am început negocierile în jurul directivei privind detașarea, nu s-au rezolvat toate problemele, dar Uniunea Europeană e pe cale să reușească și cred că în această filozofie vom continua în legătură cu dreptatea socială, în legătură cu protecția socială, cu un instrument pe care îl avem acum, și anume recomandarea cu privire la protecția socială pentru toți și cu privire la incluziune. Iată de ce vorbim despre o garanție pentru copii, o garanție pentru tineri. Toate acestea vor să consolideze statul social în, de care Europa se poate... Doamna Jemef, o întrebare suplimentară? Da? câteva precizări. Uberizarea societății nu mi se pare un lucru bun, sper că sunteți de acord. La mine, în regiunea mea, <clears throat> ucenicii dispar pentru că vin lucrători detașați și nu se mai pregătesc uh, ucenici, deci dispar unele meserii. Eu văd în această reglementare sau armonizare a salariilor o egalizare, o egalitarizare înspre jos, dumpingul social, acordurile de liber schimb sunt periculoase pentru economie și cred că știm cu toții, chiar dumneavoastră aici, pentru că dacă tocmai ați vorbit despre viitoare crize și ați precizat că trebuie neapărat să obținem sprijinul concetățenilor care nu sunt de acord, înseamnă că ceva nu merge bine. Eh, Am uh, vorbit despre protecția lucrătorilor de pe platforme, ceea ce numiți dumneavoastră uberizarea. Această comisie a anunțat că va lucra la protecția cu privire la condițiile de muncă și de asemenea condițiile sociale ale lucrătorilor de pe aceste platforme. E un obiectiv major E ceva ce trebuie să abordăm foarte rapid. Nu știu dacă va fi în primele 100 de zile, dar oricum foarte rapid, pentru că economia care se extinde, care devine tot mai importantă, nu există doar dimensiuni negative, dar e o nevoie absolută de a introduce reglementări sociale. Deci domeniul social nu poate să rămână în urma evoluției tehnologice în legătură cu formarea. Am spus deja, cred că vrem să, vrem să investim și aud glasuri dintr-o țară sau alta și din cel pe care îl cunoașteți dumneavoastră foarte bine, că se investește enorm în formarea tinerilor și în special în formarea duală despre care am vorbit, celebra formare vocational training, învățământul profesional pentru a le permite tinerilor să-și găsească locuri de muncă plătite decent și în special cu securitate suficientă. Doamna Ravolska, un minut pentru întrebare. Panie komisarzu, jednym z priorytetów nowej komisji... Mulțumesc. O prioritate a noii comisii este aceea de a susține dezvoltarea IMM-urilor și mobilitatea lucrătorilor. Sunt uh, niște subiecte foarte importante. Dar, la ora actuală, se face revizuirea regulamentului 823 și 987. Schimbările propuse cuprind inclusiv sporirea poverii ce ține de sporia poverii birocratice, mă scuzați, și uh, se cer mult mai multe de angajatori. Transportul internațional, îngrijirile medicale sunt uh, domenii care ar putea fi afectate. Deci, aș vrea să vă întreb dacă veți vrea să schimbați aceste prevederi. și asta pentru a consolida competitivitatea. Mai multe state, Polonia, Slovacia, de exemplu, sunt țări care au vrut să respingă aceste noi idei. Da, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că IMM-urile sunt foarte importante. Sunt, pentru economie, creștere și locuri de muncă sunt întreprinderile care creează cele mai multe locuri de muncă, da. Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că toți cei care muncesc se bucură de condiții decente de lucru. Că e vorba de a lucra pentru un IMM sau de a lucra într-o mare corporație. Toată lumea în Europa are dreptul de a avea un salariu corect și condiții de lucru corecte. Pentru asta trebuie să ajutăm IMM-urile, să le susținem în aceste timpuri de schimbare, să facem în așa fel încât să fie gata pentru economia nouă, economia digitală, iată un element foarte important. Nu putem construi vi- viitorul IMM-urilor bazându-ne pe salarii foarte reduse și pe condiții proaste de muncă. Nu acesta este modelul economic uh, care se dorește la nivel european. Sunt uh, de acord că povara administrativă ne preocupă în continuare. Trebuie să facem în așa fel încât povara administrativă să nu fie cea care să distrugă competitivitatea, mai ales a IMM-urilor. Președinta aleasă a spus că trebuie să fim foarte atenți când introducem mereu legislație nouă, să facem o evaluare exhaustivă, să vedem dacă se impune într-adevăr nouă legislație. Nu putem însă să spunem că economia nu are nevoie de un cadru. Ceea ce s-a făcut la nivelul regulamentului 893 au fost lucruri importante. Am încredere că trebuie să consolidăm capacitățile noastre digitale pentru a ușura mai ales uh, situația IMM-urilor. Avem un sistem uh, de schimburi europene în ceea ce privește sistemele de securitate socială. Se poate face un schimb rapid de informații și s-a introdus uh, de asemenea și cartea de identitate socială. Întrebare suplimentară. Domnule comisar desemnat, Elementul principal care lipsește din politica europeană este familia. Nu ne concentrăm suficient de tare pe acest uh, subiect. Eu cred că familia este atacată, distrusă, redefinită în Europa. E bine, în acest context, ce rol credeți că poate juca familia europeană în politica europeană? Spun acestea înțelegând, desigur, că nu e neapărat o competență europeană. În Polonia, noi credem că o familie puternică înseamnă o Polonie puternică. Putem spune același lucru despre Europa? Well, we all agree that family is... Cu toții suntem de acord că familia este fundamentul societății noastre. Nu cred că pune cineva sub semnul întrebării asta. Când discutăm despre sărăcia în rândul copiilor sau despre echilibrul între viața profesională și de familie. Când vrem să combatem sărăcia cu mijloace puternice, desigur ne gândim să consolidăm, să ajutăm, să susținem și familiile, pentru că sărăcia copiilor este mai întâi sărăcia familiilor. Copiii săraci trăiesc în familii sărace. Deci trebuie să facem politici care să-i vizeze pe copii, dar care să ajute totodată și familiile. Eu unul nici nu pot imagina o Europa care să nu ajute familiile. Ba, cred că modelul nostru social se bazează tocmai pe ajutorarea familiilor, oferindu-le oportunități sociale și economice foarte bune, oferind mai ales copiilor posibilitatea de a face școală și de a se bucura de servicii bune, de sănătate, pentru a avea, desigur, oportunități egale. Iată ce înseamnă să ai o politică de familie activă, ceea ce susține Europa. Dar sunt de acord, politica de familie în sine e o competență națională, însă, bineînțeles, sunt niște reguli generale, principii generale care trebuie respectate în ceea ce privește non-discriminarea. Nu uitați, vă rog, că întrebarea suplimentară trebuie de fapt să se refere la o continuare a întrebării principale. Urmează următorul vorbitor, domnul Vilmusan. Mulțumesc și eu mă voi exprima în limba daneză, dacă îmi permiteți. Uh, domnule Schmidt, domnule comisar desemnat, în răspunsul uh, scris spuneți că inițiativa europeană cu privire la salariul minim trebuie respectată. Însă, în același timp, trebuie respectate competențele statelor membre și uh, partenerii sociali, cu alte cuvinte, negocierile colective de muncă. Ne-ați putea garanta că un salariu minim european va garanta modelele naționale de muncă care nu prevăd prin lege un salariu minim și unde salariile sunt stabilite în urma negocierilor colective. Acesta este modelul scandinav, modelul nordic. Deci ne-ați putea spune exact ce anume intenționați să obțineți. Mulțumesc. Well, we, we just talked about... Tocmai am vorbit despre cât de importante sunt negocierile colective și cum ar trebui să le dăm un nou impuls, să le transformăm și să sprijinim negocierea colectivă peste tot în Uniunea Europeană. Cum aș fi putut să spun așa ceva? Cum aș putea să am această părere și în același timp să slăbesc un sistem care se bazează pe negocierea colectivă și care a fost un sistem foarte reușit și care a stabilit niște salarii foarte bune și echitate uh, în câmpul muncii. acest cadru pentru salariu minim în niciun caz, și o spun asta foarte răspicat, în niciun caz nu va pune sub semnul între îndoielii sistemul bazat pe negociere colectivă care uh, asigură niște salarii decente în țara respectivă și în niciun caz nu vom obliga aceste țări să își uh, modifice acest sistem atât de, de, de vechi și de bine împământenit. Și de altfel, nici măcar nu avem intenția de a stabili un salariu minim european. Cum am putea să facem asta? Ceea ce ne dorim noi este să creăm un cadru, mai ales în acele țări unde acest sistem de negociere colectivă nu există, pentru a ne asigura că salariile minime sunt stabilite într-un mod transparent, previzibil și previzibil. Acesta este cadrul pe care trebuie să-l stabilim. Însă asta nu aduce în niciun caz atingerii culturii tradiționale a negocierilor colective, unde salariile sectoriale, inclusiv salariul minim, se stabilesc în urma negocierilor colective. Deci eu nu, nu întrevăd niciun pericol la adresa acestui sistem pe care trebuie să-l menținem cu orice preț. De altfel, eu aș încuraja și alte țări să copieze uh, modelul nordic. Domnul Willumsen. Mulțumesc, domnule Smith. Uh, întrebarea mea suplimentară e următoarea sunteți de acord că într-o propunere de lege cu privire la salariul minim ar trebui să avem o derogare pentru acele țări care au un nivel de organizare superior și unde totul se stabilește prin negocierile colective. Deci să avem o astfel de derogare în propunerea de lege. If you want to call it an exemption, call it an exemption. It's clear. Că vreți o derogare? Da, spuneți derogare. Eu cred însă totuși că v-am oferit un răspuns foarte clar nu vom periclita sistemul de negocieri colectiv existent prin uh, crearea unui cadru european pentru salariile minime. Deci trebuie menținut ceea ce funcționează bine, n-ai de ce să repar ce merge bine. E o garanție pe care, da, clar vă pot da round of... Acum, a doua rundă de întrebări. Deja avem o întârziere de 10 minute. Know that and please be very... De aceea v-aș ruga să fiți uh, foarte preciși în ceea ce privește respectarea timpului. Începem cu doamna Fransen, de la PP. Ik zal het in het Nederlands doen. Eh, dank u wel. Voi vorbi în olandeză. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Domnule comisar de semnat, digitalizarea, dezvoltarea economiei platformelor eh, online reprezintă o oportunitate. Au fost oportunități și pentru lucrători, dar și pentru lucrătorii independenți, ceea ce este foarte bine. Dar, pe de o altă parte, economia platformelor online a venit și cu câteva aspecte negative. De exemplu, uh, contractele temporare, contractele pe termen scurt, remunerarea. Întrebarea mea către dumneavoastră este cum vreți să asigurați protecția socială a tuturor uh, lucrătorilor, indiferent de condițiile contractuale. Și sunteți dispus uh, să revizuiți uh, regulile actuale în așa fel încât să le extindeți înspre economia platformelor online? Ce instrumente vă imaginați să creați pentru a îmbunătăți condițiile curente? Mulțumesc! Uh, după cum am spus deja, trebuie să ne asigurăm că evoluția tehnologică nu ne scapă printre degete. Avem garanțiile sociale, protecția socială, lucruri create în Europa. Acestea trebuie să nu fie distruse de evoluția tehnologică și, după cum probabil știți, în SUA, în California, s-a adoptat o lege în ceea ce privește lucrătorii pe platformele online. Și e totuși interesant, pentru că acolo este locul în care a și fost inventată acea, această nișă economică. Și se știe că este o lacună acum între condițiile sociale și evoluția tehnologică. Lacună pe care noi trebuie să o închidem. Și această comisie a început deja uh, cu directiva în ceea ce privește condițiile de lucru și timpul de lucru. Recomandările pentru protecția socială există și ele și ele uh, cuprind și protecția lucrătorilor independenți. Dar aceste drepturi trebuie să fie consolidate și dezvoltate pe mai departe. Oamenii care sunt activi pe platformele online trebuie să se bucure de aceleași drepturi sociale ca toți ceilalți lucrători, inclusiv dreptul de a participa la negocieri colective, spre exemplu. Deci atunci când uh, există negocieri, cei care sunt considerați independenți, de exemplu lucrătorii pe platforme digitale, trebuie să poată participa și ei. E absurd să nu poată participa, trebuie să aibă aceleași drepturi. Prin urmare, vom avea o abordare comprehensivă față de condițiile de lucru și condițiile sociale ale lucrătorilor pe platformele digitale. Pentru asta voi lucra cu doamna vicepreședinte Vestager, dar și cu comisarul pentru industrie. Îmi doresc să facem rapid o mare conferință cu toate părțile interesate ca să discutăm despre asta și apoi să ne concentrăm pe niște standarde bune de obținut pentru cei din economia nouă digitală. Doamna Franson. Mulțumesc, domnule comisar. Să nu se supere nimeni. Vorbesc în calitate de belgian și uh, avem mari, mari așteptări față de munca dumneavoastră să continuați munca bună a predecesoarei dumneavoastră, Marianne Tyson, care e belgiancă. Apoi, în ceea ce privește independența aceasta în aparență, uh, e în lucru deja pe Parlamentul European uh, un document. Cum vreți să adoptați niște măsuri în așa fel încât să nu afectați drepturile uh, lucrătorilor independenți? nimeni nu vrea să-i atace pe cei independenți. Cei care vor să fie independenți, așa trebuie să și rămână, să-și mențină statutul. Sunt foarte mulți tineri care asta își doresc, iar noi nu vrem să le interzicem această formă de muncă. Dar ce înseamnă asta totodată? că dacă ești uh, independent, trebuie să ai aceleași drepturi de protecție socială ca și ceilalți. Dacă nu asigurăm măcar un fel de protecție socială, vom avea foarte mari probleme în următorii 10, 20, 30 de ani sau poate chiar imediat. Dacă nu au, de exemplu, uh, o asigurare de sănătate, ce fac când se îmbolnăvesc? Dacă nu au asigurare în caz de accident, ce fac dacă au un necaz? La fel, am văzut ce s-a întâmplat cu angajații Uber. Ce pățesc ei după ce au un accident? când, ei fiind așa zis uh, independenți. Deci să vedem despre ce este vorba. E vorba că ești independent adevărat sau că ești un fals independent, tu fiind angajat, așa ți se spune, uh, fiind angajat, dar spunându-ți să nu, nu că ești independent. Mulțumesc. Doamna Vint, pentru întrebare, un minut. Jeg la dansk. O, tak til Mulțumesc, o să vorbesc în daneză. Vă mulțumesc, domnule Schmidt, că ați venit uh, printre noi. Sper că mă vedeți unde stau în sală. Securitatea, condițiile de muncă sunt adesea o problemă de viață și de moarte pentru lucrătorii europeni. Ca socialist să știți că suntem dezamăgiți că în scrisoarea dumneavoastră de misiune uh, doamna von der Leyen nu a inclus uh, și condiții pentru a îmbunătăți situația la locul de muncă. Iată de ce vă pun uh, întrebarea, domnule candidat, la funcția de comisar. Comisia Europeană va elabora o uh, strategie privind securitatea la locul de muncă până la sfârșitul mandatului. Inițial, așa s-a întâmplat, dar nu există nicio viziune, în special pentru a reduce incidența accidentelor la locul de muncă. Vreți să acoperiți această lacună, în special pentru substanțele cancerigene, mutagene și toate substanțele periculoase la locul de muncă. When you say that când spuneți că vreți o economie care să fie în serviciul oamenilor, cred că unul dintre primele elemente ale unei astfel de economie este tocmai să îi protejeze pe oameni la locul de muncă și e scandalos că oameni care merg la locul de muncă sunt expuși la diverse riscuri sanitare, accidente majore, iar unii seara nu pot merge acasă pentru că au și murit la locul de muncă. Pentru mine, sănătatea și siguranța reprezintă o prioritate absolută. Ați spus că n-ar fi în mandat. Ba da, este perfect în mandat. E ceva legat de condițiile de muncă, legate de munca pe platformă, dar eu o citesc ca dispoziție mai generală ca invitație, dar este punctul 10 dintre principiile pilonului social și trebuie să elaborăm un plan de acțiune și să punem în aplicare pilonul social și când e necesar să adoptăm măsuri legislative pentru a implementa pilonul social. Asta se va întâmpla cu siguranță pentru sănătatea și siguranță. N-aș putea să-mi imaginez că după expirarea cadrului să spunem, păi nu mai e nevoie de așa ceva. Eu cu siguranță mă voi ocupa de asta, voi face propuneri colegiului. Trebuie să lucrăm în legătură cu noi subiecte importante în acest domeniu. Dumneavoastră ați menționat câteva elemente din directive legate de cancer, de alte substanțe periculoase. E o muncă în pregătire care se desfășoară pentru a putea propune aceste directive rapid și să începem procesul legislativ. Trebuie să examinăm noi forme de pericole la adresa sănătății psihosociale și pentru asta cred că partenerii sociali discută deocamdată despre economia digitală și au inclus în discuția cu privire la economia digitală și aceste aspecte ale condițiilor de muncă. Noi, economie digitală, condițiile de muncă reprezintă o chestiune foarte importantă, dar sănătatea și siguranța <clears throat> și legătura cu forme de maladii mentale. O întrebare suplimentară? Schmidt. Mulțumesc, domnule Schmidt. Sunt foarte mulțumită de răspunsul dumneavoastră. Agenția pentru Condițiile de Muncă dorește mai puțin stres la locul de muncă și spune și că există un mare risc de pierdere a productivității din cauza unor probleme uh, musculare scheletale. Domnul Baruzo și Comisia Juncker au refuzat să acționeze în acest sens, din păcate. Dacă sunt înțeles, comisar, veți propune inițiative suplimentare pentru a îmbunătăți condițiile de muncă la locul de muncă, pentru a limita aceste maladii legate de stres și alte pericole la care v-ați referit. Păi tocmai v-am spus uh, de noi economie. Sunt elemente ale noi economii, sunt elemente aceste mari transformări și în companie în care oamenii chiar suferă de forma stresului uneori, chiar se sinucid din cauza asta. E ceva extrem de grav și e ceva ce periclitează nu doar comisia, și implică nu doar Comisia Europeană, implică pe angajatori și pe angajați. Angajatorii trebuie să fie conștienți de faptul că aceste situații sunt rele nu doar pentru angajați, și în cele din urmă sunt rele pentru întreaga companie. Deci cred că trebuie să încurajăm această sensibilizare în legătură cu faptul că trebuie să găsim soluțiile potrivite în mediul de muncă legate de stres, de epuizare, de afecțiune musculoscheletale, nu mai știu cum le spune, alte boli nu e ușor să propui legislația, e foarte dificil, pentru că unele țări au încercat, dar nu s-au găsit soluțiile potrivite. E vorba de o abordare cât mai practică. Nu există un model unic. Trebuie să fie ceva adaptat la diverse tipuri de întreprinderi, dar în primul rând trebuie să fie vorba de a fi conștient de faptul că e prost pentru toată lumea, pentru lucrători și cu siguranță e prost și pentru companie. Pentru că atunci când există maladiile mentale, oamenii lipsesc de la locul de muncă nu câteva zile, ci săptămâni sau luni, sau dificultăți să se reintegreze la locul de muncă. Deci trebuie să lucrăm cu partenerii sociali, cu statele membre. Eu sunt optimist că vom putea ajunge la rezultate pozitive. Doamna Brune, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Schmidt, libera circulație a lucrătorilor e una dintre cele mai frumoase reușite ale Uniunii Europene. Înlesnește schimburi, le creează oportunități de muncă pentru toți lucrătorii, deschide noi piețe pentru companii și contribuie astfel la prosperitate și libertate pe continentul nostru. Însă din ce în ce mai mulți europeni au sentimentul că regulile mobilității nu sunt corecte și că această liberă circulație introduce o formă de concurență neloială între statele membre și de nedreptate în rândul lucrătorilor. Și sentimentul acesta e alimentat de realitate aceleași companii care fac aceeași muncă în același loc, în aceeași țară, pot să aibă un nivel complet diferit de cotizații sociale. Deci costul mâinii de lucru e complet diferit. Deci, domnule Schmidt, sunteți de acord cu acest diagnostic și cum puteți uh, soluționa această situație care poate duce la înstrăinarea cetățenilor față de proiectul european? Acum două minute pentru răspuns. Eu cred că libera circulație și uh, libertatea de a presta servicii reprezintă într-adevăr o realizare măreață în Uniunea Europeană. Și atunci când sunt aplicate corect, deci nu într-o perspectivă de fraudă sau de dumping social, deci poate duce la um, efecte pozitive pentru ambele părți. Însă, atunci când apare dumpingul social, e clar că efectul e clar nociv. Am făcut mari progrese în ceea ce vrește directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Am spus-o adineori principiul același salariu pentru aceeași muncă efectuată în același loc. Acum trebuie să punem în practică corect și cu scrupulozitate această directivă și trebuie să o facem în interesul tuturor, nu doar a țărilor care primesc lucrători, ci și în interesul țărilor care trimit lucrători. Deoarece până la urmă nicio țară nu are cum să recurgă la dumping social pentru proprii săi lucrători. Nu, asta contravine spiritului european. De aceea eu mizez mult pe Autoritatea Europeană a Muncii, care va trebui să asigure o bună funcționare a sistemului, care va combate abuzurile și care va asigura că există niște condiții de concurență cât mai apropiate între ele. Acum, problema securității sociale e, bineînțeles, o problemă complexă. În Europa nu avem un singur sistem de securitate socială pentru toți lucrătorii și nici nu ne dorim asta. Fiecare stat membru ține la propriul său sistem de securitate socială. Deci, prin urmare, când sunt efectuate prestații uh, în afara țării, pentru câteva săptămâni sau luni, n-ai cum să obligi persoana respectivă să se înscrie în sistemul de securitate socială din țara unde se duce, deoarece există niște drepturi de care oricum nu va beneficia niciodată, dar fiindcă se întoarce. Deci eu nu prea văd cum am putea egaliza, să zicem așa, securitatea socială în ceea ce privește libertatea de a presta servicii. Însă comisia, bineînțeles că va analiza situația se va uita de aproape de, pentru a vedea dacă într-adevăr, pentru că aici am îndoiel, pentru a vedea dacă într-adevăr din cauza securității sociale apare această concurență neloială. Deci eu nu sunt sigur de această cauzalitate. Doamnă Brune, mulțumesc domnule Schmidt. Am o întrebare suplimentară. Credeți că această convergență socială îmbunătățită ar putea soluționa problema lipsei de competențe în multe din țările noastre? je crois que notre but c'est Obiectivul nostru este convergența economică, da, care e foarte importantă, deoarece nu putem avea Europa solidară cu niște uh, decalaje economice enorme. Și, bineînțeles, convergența socială e un obiectiv, deoarece solidaritatea europeană și promisiunea făcută de Uniunea Europeană, așa cum spuneam la început, e să avem cu toții prosperitate. Fiecare om, indiferent de unde trăiește, trebuie să aibă niște condiții de, de, de trai și de muncă decente și trebuie să-i asigurăm fiecărui cetățean libera circulație. Și am văzut într-adevăr că în momentul de față există 17 milioane de cetățeni europeni care trăiesc într-o altă țară decât țara lor de origine și când trăiești într-o altă țară decât țara ta de origine, când lucrezi acolo, contribui la uh, combaterea mm, penuriei de mână de lucru din anumite regiuni. Și toată lumea are de câștigat până la urmă și libera circulație, din punctul meu de vedere, nu are cum să fie o liberă circulație impusă. Trebuie să fie ceva voluntar care să fie benefică atât pentru individul respectiv, pentru țara care primește lucrătorii, dar și pentru țara de origine a lucrătorilor. Și doar așa putem uh, construi o Europa solidară. Domnul Ferber, un coleg de-al nostru de la Comisia Econ, are cuvântul acum. Da, voi încerca să vorbesc germană. Domnule Schmidt, în scrisoarea de misiune se discută și despre o garanție pentru șomaj și asta intră în competențele noastre, v-ați referit la niște stabilizatori macroeconomici foarte pe scurt în introducerea noastră. Cum v-ați putea imagina să existe această asigurare la șomaj? în așa fel încât la sfârșit să nu declanșeze hazardul moral. Deci cam cum vă imaginați dumneavoastră acest proiect? În primul rând aș spune astfel. Depinde totul foarte tare de anumite condiții. Când să intre în vigoare o asemenea asigurare? Când anume? Este un termen care trebuie definit precis. Care trebuie să fie șocul economic în așa fel încât să spui că trebuie lansat Uh, această, trebuie lansat acest mecanism de asigurare. Sunt niște parametri pe care va trebui să îi decidem împreună. În acest context, trebuie să ne asigurăm că n-a existat acel moral hazard încă dinainte. Deci nu e ca și cum acest instrument ar produce el însuși moral hazard. Nu, din potrivă. Ideea este să vezi un pic ce s-a întâmplat și să intervii se prea poate să fim în uh, situația de a veghea la o bună politică bugetară. Știu că dumneavoastră sunteți uh, foarte atenți la asta. Iar regulile care sunt formulate trebuie să fie respectate de statele membre. Nu se poate ca statele membre să nu respecte regulile, după care noi să venim cu un instrument care să salveze situația. Nu acesta trebuie să fie sensul instrumentului, dar în orice caz, în economie pot apărea șocuri. Și adevărat, adesea, dacă sunt șocuri, ele sunt asimetrice. Din păcate, aceste elemente sunt o parte integrantă a sistemului nostru economic. Noi trebuie să reușim să ținem piept acestor șocuri. Nu este ideea de a face mereu transferuri de la unul la celălalt, ci să te asiguri că dacă într-adevăr survine șocul, atunci acea parte afectată a economiei nu cade în gol. În al doilea rând, oamenii care sunt în acea nișă economică trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de anumite garanții sociale, chiar și dacă statul are mari dificultăți în a acoperi aceste costuri, fiind niște motive financiare și bugetare. Deci acest instrument trebuie să garanteze exact asta și eu nu sunt optimist, cred că putem. Domnule Ferber? Foarte concret ne uităm la situația economică din statele membre din ultimii ani, să zicem ultimul deceniu, unde anume ați zice, iată, acela ar fi fost un caz în care o asemenea asigurare ar fi fost nimerită. Puteți să-mi numiți un caz concret? Da, am cazuri concrete nu știu însă dacă este corect să menționez explicit pe cineva, dar dacă mă uit la ultima criză, văd că au fost câteva state membre unde problema n-a fost neapărat ideea că s-a produs deficit bugetar excesiv. Acele state au devenit victime ale crizei, chit că la început au avut chiar excedente și uh, exista stabilitate. Știți prea bine despre ce țări vorbesc, inclusiv uh, țări din Sud. Ei bine, aceste țări apoi au fost lovite din, în, în plin de criză și cine au fost primele victime? Tinerii. Ei n-au mai găsit loc de muncă și au rămas pe drumuri. Ei au fost primele victime și de aceea s-a creat garanția pentru tineret. Comentarii fără microfon din sală. Pardon? Nu, nu, nu mai acceptăm alte, alte comentarii sau alte întrebări adiționale. Doamna Nina Gheu tot de la Econ, un minut pentru întrebare. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Schmidt, a subliniat rolul economiei sociale în a combate sărăcia pentru a reduce inegalitățile. <clears throat> Salut accentul mai mare pus de Uniunea Europeană pe economia socială, pentru că eu cred că încurajează modele alternative de afaceri ocupându-se de preocupări sociale cheie. Ați putea clarifica potențialul economiei sociale în tranziția durabilă. Cum ați combina cu actualele provocări uh, legate de investiții pentru nevoi sociale? Aș vrea rapid să mă leg de ce a spus colegul uh, Marcus Ferber în ce privește schemele de reasigurare pentru ajutoare de șomaj europene. Ați putea insista cum veți găsi sprijin din partea statelor membre care până acum s-au opus idei? Cum veți asigura ca această funcție de stabilizare contraciclă va sprijini schemele naționale de ajutor de șomaj în perioadă de stres și va stimula creșterea economică fără condiționalitate punitivă pentru statele membre. The first point on social... La prima parte cu economia socială, cred că avem o economie socială foarte activă în întreaga Uniune, activă în regiuni, în teritorii care mm, dă servicii sociale foarte importante, adesea pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele, care garantează îngrijire, îngrijirea copiilor, a celor vârstnici. E un sector foarte important în societate. Așadar, trebuie să consolidăm acest sector, nu doar pentru că dă bune servicii sociale, ci și pentru că e un uh, creator activ de locuri de muncă. În criză am văzut că acesta este un sector în care nu s-au distrus locuri de muncă, ci din potrivă s-au creat noi locuri de muncă în acest sector, fără vreo schemă de reasigurare începește șomajul. Trebuie să promovăm asta în legătură cu investițiile. Cred că e un punct important. Parlamentul a permis să se includă în uh, programul de investiții strategice, programul Juncker și dreptul de a acorda credite, împrumuturi economiei sociale, o recunoaștere importantă a rolului economic și social al economiei sociale, ceea ce înseamnă și că trebuie să ne concentrăm mult pe investiții sociale. Dacă vrem să avem o economie competitivă, trebuie să avem și condiții sociale stabile, ceea ce înseamnă investiții sociale în educație, în îngrijirea copiilor, în sănătate, <clears throat> ceea ce face economia bună când ai un mediu social stabil, deci investiții în servicii sociale, un element foarte important, iar apoi noua economie. Cred că e o legătură între noua economie, dar și durabilitatea în care economia socială poate fi extrem de activă. Noi modele în energie, sau în alte domenii. În legătură cu schema de șomaj, trebuie să depunem eforturi mari să convingem. Eu am înțeles rezervele pe care tocmai le-am auzit aici, <clears throat> că nu e un model just să finanțăm, să, să încurajăm acest uh, pericol moral. E un pericol nu doar pentru țara care beneficiază, ci în toate țările, în interesul tuturor țărilor, mai ales uh, pentru o uniune monetară stabilă. Întrebarea suplimentară? Da, în legătură cu chestiunea șomajului, v-ați referit la impactul digitalizării și inteligenței artificiale la locul de muncă. Se estimează că 50% din locurile de muncă din Uniunea Europeană fie se vor schimba, fie vor dispărea. Și în 61 de milioane de oameni cu calificare slabă. Ce măsuri veți introduce în calitate de comisar pentru a combate aceste lacune de calificare care există și ținând cont și de paritatea mai mare de gen necesară, mai ales în sectorul tehnologic. Da? N-aș discuta cei 50%, ci impactul economiei digitale sau al transformării digitale, care o să fie extrem de puternic lucru de care nu se ține cont sunt noile locuri de muncă, dar care pot fi ocupate numai de oameni cu calificare adecvată. Oricum, calificarea, recalificarea, reciclarea sunt chestiunea centrală pentru anii viitori. Trebuie să vedem că nu doar tinerii au abilitățile, calificările și educația necesară, ci și cei care acum sunt în câmpul muncii se recalifică, se reciclează pentru a face față provocărilor la locul de muncă sau la noile locuri de muncă după ce vechile locuri dispar și trebuie să treacă la unele noi. Trebuie să investim așadar mai mult în recalificare, în perfecționare. FS Plus trebuie să dea mai mulți bani pentru calificare și recalificare. E o chestiune centrală care trebuie integrată și în recomandările specifice pe țară, lucru făcut deja în trecutul apropiat. Mm? Deci cred că se investim mai mulți oameni, mai mulți bani în oameni, avem agenda calificărilor și cred că invitați de doamna președinte aleasă să regândim, să consolidăm agenda calificărilor și ne vom concentra pe ea. Mulțumesc pentru răspuns la întrebarea suplimentară, care de fapt nu era suplimentară, ci era o întrebare nouă. V-aș ruga să aveți totuși amabilitatea să vă limitați și eh, să respectați timpul, pentru că avem o mare întârziere deja. Vă rog, eh, când puneți întrebarea, nu depășiți un minut, maxim un minut. Ca să fie și alte întrebări și alte comentarii. Domnul Satoria acum va putea pune întrebarea. Si, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte acord că promisiunea europeană trebuie să se bazeze pe două baze, drepturile muncii pentru toată lumea și drepturi sociale pentru toată lumea. Dar comisarul nostru, iată, scapă de ambele. Dar, mă scuzați, se scapă de ambele. Deci se recurge la lucrători, de multe ori nu sunt respectate deloc drepturile muncii, indivizii sunt într-o situație din ce în ce mai precară, nu e respectat uh, orarul de muncă, nici siguranța la locul de muncă și aceiași actori de multe ori recur la foarte mult subcontractanți și până la urmă nu mai știi cine e responsabil. Uneori au loc accidente, au crize tocmai pentru că avem acest lanț al subcontractanților. Deci socul social nu se mai respectă. Deci, domnule comisar, aș vrea un răspuns precis la aceste două întrebări. Veți uh, veni cu o legislație pentru a consolida aplicarea pentru toți cetățenii a dreptului muncii în Uniunea Europeană și pentru a consolida, de asemenea, răspunderea socială a companiilor, indiferent de tipurile și la care recurg pentru a restitui acele lanțuri de subcontractare pentru a putea ști cine a fost cel care a comandat, de exemplu, un anumit lucru care a dus la un accident pentru a putea aplica legea. Foarte precis, referitor la prima întrebare, la subcontractare. Prima directivă care modifică directiva cu privire la detașare stabilește clar că subcontractantul e responsabil și acelui care subcontractează. Deci există un lanț, cum ați descris bine lucrurile și responsabilitatea trebuie identificată clar. Și aștept și aici, de la Autoritatea Europeană a Muncii, un efort de a urmări toate aceste situații, când prin niște structuri foarte neclare și obscure se ascunde responsabilitatea și asta, bineînțeles, în detrimentul lucrătorilor care sunt detașați în alte țări prin intermediul unor companii paravan. Da, e într-adevăr un element important pe care îl putem dezvolta, însă e, pentru asta e nevoie de o uh, aplicare meticuloasă a regulilor deja existente. Acum, în ceea ce este condițiile bune la locul de muncă. Trebuie să fim conștienți de faptul că această idee a unei concurențe sălbatice toți împotriva tuturor. Nu are cum să fie ideea pe care să se bazeze sistemul nostru economic. Dar eu cred că apare o conștientizare în această direcție. Vrem să redobândim virtuțile a unei economii reale de piață, cu niște drepturi, cu niște negocieri sociale. Și asta trebuie să încurajăm noi, cu niște drepturi sociale pentru fiecare categorie de salariați se vorbeam de lucrători, vorbeam de lucrători de pe platforme digitale sau de lucrătorii detașați care n-au cum să fie trimiși să lucreze oricum în orice condiții, dar trebuie să existe pentru asta niște controle foarte stricte. Și acolo, când, și atunci când vom vedea că există abuzuri, de fiecare dată va trebui să ne întrebăm cum anume vom libi, limita posibilitatea de a comite astfel de abuzuri. Toate aceste forme noi de angajare, de subcontractare, de PFA, de involuntar de multe ori, deoarece mulți nici nu știu despre ce e vorba. Ei bine, pentru toate astea e nevoie de reguli și în următorii 5 ani de asta ne vom ocupa. Încă o întrebare. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnule comisar. Poate că greșesc eu. Uh, am uh, impresia că în cazul detașărilor și a subcontractărilor, controlul cu ceea ce privește, în ceea ce privește aplicarea regulilor e de competență națională. Deci dacă avem o autoritate europeană în acest domeniu, nu putem să <laughs> lăsăm statele membre să facă aceste controle. Nu putem depinde de ele. Nu credeți că trebuie să avem o responsabilitate europeană cu controle organizate de UE? Je crois que l'Europe, c'est toujours une affaire de, de... Cred că Europa întotdeauna a avansat pas cu pas. Înființarea unei autorități europene a muncii ar trebui să ne dea în primul rând un instrument important. Autoritatea pentru muncă, da, cine sunt statele membre, Comisia și Parlamentul European, însă mai ales partenerii sociali asigură asta, deci sindicatele. Această autoritate, așa cum am spus eu, poate organiza inspecții la locul de muncă. Acolo unde eventual există astfel de practici, după care poate veni cu niște propuneri pentru a combate în mod eficient aceste abuzuri și aceste derive. Și țin să o spun foarte clar, statele membre trebuie să se doteze cu mijloacele necesare și cu resursele necesare. Eu constat că toată lumea se plânge de dumping social. Și vorbesc de spre propria țară, pe care încă o cunosc foarte bine, însă în același timp personalul și resursele de la inspecția muncii, de pildă, nu au crescut, din potrivă, s-au tot redus. Toate astea merg mână în mână. Nu poți vorbi despre dumping social pe de o parte și să nu te dotezi cu instrumentele necesare. Da, UE trebuie să joace un rol important, să pe teren, până la urmă, Europa face presiune asupra statelor să controleze. Acum că organizăm sau nu corporații, Europa își poate juca sau nu rolul, ei bine, aici mai trebuie să fim răbdători. Acum, doamna Liții. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte, mă voi exprima în limba italiană. Stimate domnule Schmidt, eu aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva chestiuni ce țin de frontierele mobile. În ceea ce privește revizuirea coordonării sistemelor de securitate socială, munca transfrontalieră și delocalizarea din statele membre, deci despre asta aș vrea să vorbesc. În ceea ce privește primul aspect, în martie Textul acesta nu a obținut majoritate calificată în Consiliu, deoarece s-au opus unele state membre, printre care și Luxemburgul. Cum anume intenționați să împăcați apărarea interesului național al Luxemburgului cu această politică one size fits all pe care Comisia a tot avut-o în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială? Și al doilea comentariu. Delocalizările din statele membre, mobilitatea lucrătorilor și detașarea lucrătorilor, asta pot duce la o formă foarte periculoasă de dumping social, așa cum am ascultat dumneavoastră intenționați să introduceți noi politici industriale care să preîntâmpine sau măcar să atenueze această delocalizare, acest dumping social? <clears throat> Sur le, la première... Referitor la prima întrebare a regulamentului 883, bineînțeles, nu a existat o majoritate calificată, dar vă asigur că nu Luxemburgul a dus la schimbarea situației. Nu are Luxemburg o pondere foarte mare în ceea ce privește asigurarea unei majorități calificate. Oricum, eu sunt comisar desemnat. Nu sunt aici un luxemburghez care de altfel are ambiții de a deveni comisar european. Deci nu în asta. Deci ceea ce contează pentru comisie și pentru fiecare comisar e interesul comun european. Deci vă rog să nu aveți temeri în această privință. Eu sper că datorită Parlamentului European vom găsi o soluție bună. Une solution équilibrée sur tous ces aspects importants. Că vom găsi o soluție echilibrată la toate aceste aspecte importante care vor permite o mobilitate echitabilă și o bună protecție a tuturor salaraților care sunt vizați de aceste chestiuni ce țin de securitatea socială. Acum, referitor la dumpingul social. Am introdus o serie întreagă de măsuri în această comisie. S-a vorbit despre directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Acum trebuie să ne asigurăm că această directivă este aplicată așa cum trebuie. Deci nu trebuie să venim de fiecare dată cu un nou instrument juridic sau legislativ. Deci ceea ce contează este să se aplice legea cu scrupulozitate, așa cum s-a spus la punctul anterior. Deci regulile trebuie aplicate așa cum trebuie și dacă apar noi, so- noi situații de dumping social, atunci va trebui să reacționăm rapid și să venim cu noi măsuri calibrate în funcție de situațiile respective. Acum cred că dispunem de uh, un instrumentar pe care, da, trebuie să-l punem uh, în practică. Și, repet, Autoritatea Europeană a Muncii reprezintă un nou instrument uh, care va trebui să devină funcțional și să acționeze eficace. Încă o întrebare ca să vă lămuriți mai mult, doamnă Liții. Al uh, dumping sociale, alla concurența. La dumpingul social și concurența non-loială dintre țările membre, mai ales dacă ne gândim la Italia și țările vecine pentru a preîntâmpina această degradare a condițiilor de muncă și a drepturilor și pentru a garanta o echitate socială în această tranziție care are loc acum. Deci prin exprimat de doamna Ursula von der Leyen în proiectul ei politic. Deci cum vom uh, asigura o adecvare a politicilor salariale în UE? deoarece există dezechilibre foarte mari în ceea ce privește costul muncii și astea, de fapt, sunt cauza delocalizărilor și nedreptăților atât de mari, atât în ceea ce privește situația pe piața muncii și de pe piață. Și vă mulțumesc pentru răspunsurile deja oferite și mm, deja și pentru cele pe care mi le veți da. Uh, deci... Cred că ați spus deja ce trebuie să se facă. Ambiția noastră este să activăm, să consolidăm convergența socială. După cum am spus, nu putem uh, construi Europa, nici măcar una concurențială, novatoare, dinamică, pe o concurență <clears throat> nebună pe baza celui cu salariul cel mai mic. Nu e un model care să dea rezultate pentru că întotdeauna o să fie regiune în lume în care uh, salariile vor fi și mai mici. Din potrivă, când discutăm despre un cadru pentru salariile minime în care vom încerca să avem și o anumită convergență salarială în Europa. Convergența nu înseamnă identitate. Convergența nu înseamnă că salariul minim din Bulgaria sau din România sau mai știu eu de unde să fie același ca în Luxemburg sau în Franța. Ce o convergență? Da să facem eforturi înspre această convergență și cred că dacă vom crea acest cadru legat de salariul minim, o să aibă un impact dincolo de salariul minim. O să aibă un impact asupra tuturor salariilor și cred că o să permită și să luptăm împotriva dumpingului. Doamna Șilea, întrebarea dumneavoastră. Panie komisarzu, șrut powierzonych panu zadań znajduje się między... Mulțumesc foarte mult. Între competențele dumneavoastră intră și garanția pentru copii. Prioritatea noastră a trebuit să fie aceea de a combate sărăcia. Mulțumită măsurilor pe care le-am luat noi în Polonia, am reușit să reducem cu 50% sărăcia. În răspunsurile dumneavoastră spuneți că pentru a îmbunătăți situația copiilor trebuie să îmbunătățim condiția familiei. Aș vrea să vă întreb dacă asta cuprinde și ai lua pe copii din sânul familiei, cum face Jugendamtul în Germania. Copiii sunt luați din sânul familiei fără nicio justificare. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în ultimul mandat pe acest subiect, dar Comisia a refuzat să se ocupe de această temă. Vă veți ocupa dumneavoastră de ea? Refuze. Dar de ce să refuze Comisia? Pentru că, pur și simplu, nu e o competență a Uniunii Europene. E o competență care le revine statelor membre. Eu nu mă pot pronunța cu privire la cutare sau cutare caz. Pot fi cazuri în care, în interesul copilului, să nu rămână împreună cu părinții, dar sunt cazuri concrete și nu la Bruxelles putem stabili cine, când și în ce condiții ar trebui să adopte astfel de măsuri. Cred că asta ține în mod fundamental de competențele din diverse state membre și de serviciile care se ocupă de asta. Cred că în legătură cu garanția pentru copii, ați spus și dumneavoastră, orice acțiune care favorizează egalitatea de șanse pentru copii, investițiile în copii, trebuie să fie salutate și trebuie să fie arătate tuturor celor care ar putea fi interesați să urmeze acel exemplu. Madam Shidlow, follow-up question? Întrebare suplimentară. fără doar și poate, noi discutăm despre răspunderea și competența statelor membre, dar nu credeți că o cooperare între statele membre ar trebui să aibă loc, pentru că europenii care s-au adresat Comisiei și Parlamentului cerând ajutorul sunt cetățeni de ai noștri și au simțit că sunt tratați ca fiind cetățeni de rang 2. Nu credeți, deci, că și Comisia și Parlamentul European ar trebui să se ocupe de acest subiect și Comisia poate ar trebui să discute cu statele membre. Repet încă o dată că eu nu văd că ar fi în competențele Comisiei să intervină direct. Dacă Există cumva situații între state membre care se pun și țină de dreptul familiei aplicabil între mai multe state, atunci trebuie să vedem cum se poate rezolva o astfel de situație care apare, pentru că suntem acum într-o lume cu multe familii care trăiesc în diverse țări, părinți cu cetățenii diferite, deci trebuie să vedem că, într-adevăr, dreptul familiei pentru toată lumea să fie aplicat corect și în interesul copilului. Ce e important e interesul copilului. Am ratificat cu toții Convenția privind drepturile copilului, deci trebuie să vedem că aceste drepturi să fie absolut respectate și apărate. Mr. Kimperopoulos? Urmează acum domnul Kimporopoulos. Domnule comisar desemnat, S-a organizat o conferință în această săptămână a rețelei europene privind lucrătorii și vreau să știu dacă Comisia vrea să cuprindă și măsuri uh, în ceea ce privește lucrătorii cu dizabilități pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii, accesul persoanelor cu dizabilități, inclusiv măsuri de promovare a incluziunii sociale măsuri eh, de promovare a întreprinderilor sociale, transport accesibil de acasă și până la locul de muncă și înapoi, măsuri eh, de dezvoltare a carierei și, nu în ultimul locul de muncă accesibile. Um, I think we have adopted recently now. Da, recent am eh, adoptat Accessibility Act, un act uh, care vizează tocmai acest subiect, accesibilitatea, și trebuie să ținem cont de faptul că politicile noastre de ocupare trebuie să aibă în vedere ceea ce noi numim populația vulnerabilă. Ne uităm la statistici și vedem că persoanele cu dizabilități sunt cele care accesează cel mai greu piața muncii. În primul rând, pentru că nu au competențele necesare. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că deja din școală nu uh, sunt acceptați copiii cu dizabilități. Deci n-au cum să dobândească competențele necesare, fiindcă sistemul nostru școlar nu este adaptat nevoilor acestora. Deci trebuie să ne asigurăm că și în acel sector uh, nu se va mai face discriminare. Discriminarea, antidiscriminarea, de fapt, este unul dintre principiile noastre fundamentale. Nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm de faptul că persoanele cu dizabilități trebuie să se poată bucura de fix aceleași oportunități și șanse pe piața muncii. Pentru asta trebuie să concentrăm mai multe mijloace, inclusiv din Fondul Social European, înspre politici care să cuprindă toate categoriile de persoane, cărora le vine acum greu să acceseze piața muncii, iar persoanele cu dizabilități intră clar în această categorie. Deci e un obiectiv pentru societatea noastră inclusivă. Vrem să avem o societate inclusivă. Și din acest subiect eu vreau să fac un mare obiectiv pentru anii ce vor veni, pentru ca toată lumea să aibă oportunitatea de a munci, inclusiv persoanele cu dizabilități. Ar putea să ne ajute noile tehnologii. Ele sunt calea viitorului. Dar pentru asta, pentru a avea această soluție, trebuie să-i susținem pe oameni pentru a dobândi competențele digitale necesare. Sunt însă optimist și cred că putem măcar să reducem lacunele care persistă. Întrebare suplimentară? Credeți că responsabilitatea socială corporatistă ar fi un instrument în așa fel încât să fie încurajați angajatorii să îi aibă în vedere pe potențialii lucrători cu dizabilități? Și ce măsuri propuneți? Ce măsuri de încurajare? Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Cred cu tărie în uh, răspunderea și responsabilitatea socială. Totodată însă, nu mă aștept să obținem totul de aici. E nevoie de reguli și angajatorii trebuie să respecte regulile. Există țări, de exemplu, care îi obligă pe angajatori uh, să respecte o cotă, uh, de exemplu 1% sau 5% din personal, în orice caz, să fie persoane cu dizabilități. Iată, cred că trebuie să jucăm pe ambele fronturi. Dar am o viziune pentru o societate în coeziune. Toată lumea trebuie să aibă o bună oportunitate în societate. Și pe vremea când eram ministrul muncii, am văzut că la nivelul capacităților nu e nicio diferență între o persoană cu dizabilități și altcineva. Ba, uneori o persoană cu dizabilități este mai productivă fiindcă este mai motivată. Trebuie încurajați antreprenorii, trebuie încurajate întreprinderile, da, și făcută un pic de presiune. Pentru că uh, și apoi, bineînțeles, să oferim ajutor, pentru că e nevoie de o infrastructură adaptată. Mulțumesc. Doamna da. Al-Salani. Vă vorbi suedeză. Voi suedeză. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule Schmidt, pentru răspunsurile înscris și pentru răspunsurile pe care ni le dați astăzi aici. Uh, vă împărtășesc entuziasmul și conform articolul 4 și 5 din tratat, Uniunea Europeană trebuie să respecte egalitatea șanselor membre și identitatea lor națională care se exprimă prin structurile lor constituționale. Competențele sunt, prin urmare, limitate de principiile subsidiarității și proporționalității. Și pe piața muncii situația este foarte specială, aș spune eu, în Scandinavia. Dumneavoastră spuneați că nu trebuie reparat ceea ce nu e stricat, însă când ne uităm la Uniunea Europeană avem impresia asta. Coordonarea nu înseamnă armonizare. Și de aceea vă pun această întrebare. Cum anume intenționați să garantați concret respectarea diferențelor naționale și autonomia partenerilor și a negocierilor colective? Mulțumesc! Well, <laughs> I can only repeat what I've... Nu pot decât să repet ceea ce am spus adineori. Eu sunt uh, un mare susținător al subsidiarității și sunt un mare fan, pot să spun, și al sistemelor sociale care se bazează pe un dialog social puternic și pe niște parteneri social puternici. Și ar fi o absurditate să intervii în acest sistem sau să încerci să modifici un astfel de sistem. Ceea ce pot eu să spun e că dacă propunem un text uh, legislativ de cadru pentru salariile minime, vor exista garanții de pline pentru toate acele sisteme care se bazează pe negocierile colective. Mai mult de atât nu pot să spun. Vă ofer această garanție și uh, Puteți fi siguri și de faptul că voi vorbi direct cu colegii din uh, Colegiul de Comisari care sunt foarte sensibili în ceea ce vrește acest subiect, dar voi discuta de asemenea cu Parlamentul European, cu membrii Comisiei Emplă, care de asemenea au o sensibilitate deosebită în acest sens. Mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat-o de altfel. Și de asemenea voi merge în aceste țări, în Suedia și în alte țări, pentru a discuta cu partenerii sociali și cu guvernele de acolo, pentru a ne asigura pentru a vă asigura că puteți uh, menține acest sistem la care țineți atât de mult. Încă o întrebare suplimentară pentru lămuriri? Vă mulțumesc pentru răspuns. Da, așa e. Cred că putem uh, să facem lucrurile mai bine, dar pentru noi acest model e important, e un model pe care l-am avut de-a lungul timpului, ține de tradiția, de cultura noastră, dar ne dăm seama în același timp că din punct de vedere juridic, nivelul de protecție pe care oferim e mai mare. Partenerii sociali sunt foarte importanți pentru noi. Și cum intenționați să încurajați dialogul social și în celelalte state membre? Și în rest, vă mulțumesc și pentru răspunsurile anterioare. Un minut pentru răspuns. Referitor la acest subiect. Când vorbim despre un cadru juridic cu privire la salariile minime, nu îmi pot închipui că putem face așa ceva fără a implica pe partenerii sociali. Și nu doar la nivel european. Trebuie să discutăm cu partenerii sociali din diferitele state membre, mai ales acolo unde această chestiune este foarte importantă din motivele pe care tocmai le-ați exprimat dumneavoastră. Deci trebuie să discutăm cu acești parteneri sociali și să ne asigurăm că ceea ce vrem noi să stabilim va uh, menține sistemele deja existente în țările respective. Intenția nu este să transformăm sau să modificăm aceste sisteme nordice care au funcționat foarte bine. Deci vă pot oferi toate asigurările posibile că nu am această intenție și niciodată nu voi avea o astfel de intenție. Mr. Domnul... Domnul Paetan, întrebare. Does the commissioner agree with me? Domnul comisar, e de acord că în ce privește locul de muncă în Uniunea Europeană, pe plan instituțional, este rasist, în ciuda misiunii pentru dumneavoastră, doamnei președinte von der Leyen, pentru a promova munca decentă pentru toți. N-ați făcut planuri specifice pentru situația șocantă cu care se confruntă multe din cele 50.000 de 50 eh, de milioane de europeni care vin din minorități etnice. Unul din patru cetățeni europeni este discriminat la locul de muncă în unele state membre. 76% din cei care nu sunt nici în învățământ eh, sunt șomeni. Aici, în Belgia, o treime din belgeni sunt educați la nivel de grad. 60% din afro belgini Acei afro au de patru ori mai mari șanse să fie șomeri doar 1% din uh, personalul UE are context uh, de minoritate. Motoul UE este Uniți în diversitate. De fapt, ar trebui să fie Uniți în diversitate cât timp ești alb. Uh, <clears throat> ne-am bucurat ca noul comisar să înceapă cu propria organizație instituția Uniunii Europene în sine care nu face ceea ce trebuie. De ce statele membre ar trebui să țină cont de comisar sau de președintea comisiei dacă nu își fac ordine în ograda proprie? Sau comisarul de acord cu mine că începește locurile de muncă, Uniunea Europeană este rasistă pe plan instituțional. Două minute pentru răspuns. Foarte pe scurt, Cred că nediscriminarea e un principiu fundamental al Uniunii Europene. Dar nu sunt naiv. Nu sunt naiv. Știu că există populații vulnerabile care suferă și pe piața muncii. Și <clears throat> avem nu doar principii bune, avem nevoie și de instrumentele adecvate pentru a pune în aplicare aceste principii bune. Pretutindeni, inclusiv în propriile firme, în propriile instituții, e un lucru care caracterizează Europa. Trebuie să depunem eforturi mari în acest sens și cred că ce am spus în legătură cu alte populații vulnerabile e valabil și pentru oamenii din diverse origini și cu siguranță eu o să mă lupt și o să mă implic și mă angajez să aplic și să veghez ca acest principiu al nediscriminării, indiferent de motiv, indiferent de motiv, e aplicat cu adevărat și executat. Asta depinde de statele membre, dar depinde de toate companiile. Și multe companii inteligente încep să înțeleagă își dau seama că diversitatea e un lucru bun, deci să le încurajăm să luăm exemplul lor bun. Domnul Patton, intervenție fără microfon. Nu înghiet chestia asta. La 20 de ani după ce legile care interzic discriminarea UE, UE continuă să se ascundă în spatele politicii uh, în ceea ce privește obtuzitatea pilonul social promovează acces egal la ocupare, indiferent de origine etnică sau rasială. N-ați propus niciun plan în acest sens. Vorbiți, promiteți acțiuni, acțiuni concrete, dar n-ați spus nimic clar. Deci vă rog să faceți ordine în curtea proprie. De ce nu puteți face asta imediat? Nu e nevoie de consultare, puteți face în propriul departament. Veți face asta? Evident că nu am nicio problemă să fac asta. Dați-mi șansa. Încă nu sunt comisar, nu sunt decât uh, desemnat candidat comisar, dar nediscriminarea e una dintre prioritățile noastre pentru întreaga comisie și în special pentru doamna președinte aleasă acestei comisii. Deci vom depune eforturi în acest sens. Dar nu e ceva ușor. E ușor să arăți cu degetul și să acuzi pe cineva. Din păcate, nu sunt soluții facile. Da, 20 de ani în urmă, asta e trecutul. Eu mă uit la viitor, nu sunt răspunzător uh, de trecut. Poate o să fiu răspunzător de viitor. Ne întâlnim din nou peste 5 ani și apoi evaluăm situația. Domnul Pizarro, întrebare? Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, Sr. Schmidt, pela profundidade. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Schmidt, pentru răspunsurile dumneavoastră detaliate. În ciuda câtorva schimbări bune în 2007, în continuare avem 130 de milioane de europeni care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și cu riscul sărăciei. Pentru grupul nostru SND este o situație inacceptabilă și de aceea, domnule comisar desemnat, vă întreb, vă luați angajamentul să veniți cu o strategie europeană pentru a combate sărăcia? una consolidată și integrată, care să-i susțină pe lucrători și să se asigure că există egalitate de gen, drepturi egale, ca se rezolvă și problema șomajului în rândul tinerilor, mai ales pe termen lung, căci acolo cifrele sunt usturătoare. Mulțumesc! Am avut un obiectiv ambițios. Să avem cu, mai puțin, cu 20 de milioane mai puțin săraci. Dar n-am prea atins acest obiectiv. În ultimii ani situația s-a îmbunătățit, dar obiectivul pe care îl fixaserăm în 2010 nu a fost atins. Se vorbește mult despre sărăcie și e greu să acceptăm că în cea mai bogată parte a lumii, unul din cinci oameni trăiește în sărăcie, adesea într-o sărăcie cruntă. Cred că se impune alocarea de resurse pentru a combate această situație. Avem nevoie pentru asta de o bună strategie mai spuneam, e în interesul tuturor, în interesul fiecărui stat membru și în interesul Uniunii per total de a face asta. Trebuie să folosim resurse europene. E ideea aceea de a avea măcar 25%, Parlamentul propune chiar mai mult, din fonduri să meargă pentru, înspre incluziune și înspre combaterea sărăciei. Dar trebuie să avem uh, o abordare comprehensivă. Am vorbit mult despre copii și ei sunt foarte importanți în această strategie. Garanția pentru copii e și ea o parte integrantă. Nu putem să separăm garanția pentru copii de o strategie globală de combaterea sărăciei. Îi avem în vedere și pe tineri, pentru că adesea tinerii nu sunt foarte bine pregătiți, nu au competențele necesare. Să ne concentrăm și pe persoanele vulnerabile, de exemplu persoanele cu dizabilități care nu găsesc un loc de muncă și care sfârșesc în sărăcie. Părinții singuri, iată problema fam- cu familiile. Părinții care își cresc singuri copiii sunt uh, confruntați cu un risc foarte mare de sărăcie. Deci e nevoie de o abordare comprehensivă, o strategie cu SF Plus cu tot, deja s-a hotărât asta, și apoi să trasăm niște linii puternice, inclusiv în recomandările specifice pe țară, cum se întâmplă deja, pentru a pune accentul necesar. Nu există o abordare unitară. Trebuie să adaptăm lucrurile în funcție de context, în funcție de regiune, să vedem care este sărăcia urbană, sărăcia rurală. Totul este foarte diferențiat. Astfel, statele membre trebuie să fie încurajate să participe la această strategie pentru că, până la urmă, acolo se joacă rolul cel mai important. Domnul Pizarro. Mulțumesc, domnule Schmidt. Ca să combatem sărăcia, trebuie să revenim și la venitul minim. Vă asumați angajamentul de a da o directivă cadru cu privire la niște scheme de venit minim fixând niște standarde pentru sistemele naționale, în așa fel încât să promovați protecția socială în toate statele membre. N-aș vrea acum să îmi asum direct angajamentul față de tipul de instrument. Poate fi o directivă, poate fi un alt instrument. Nu se pune problema astfel. Dar cum atunci? Trebuie ca în fiecare stat membru să avem nivelul corect al venitului minim. Venitul minim este indispensabil, am spus-o și altui coleg. Este un instrument indispensabil până la urmă. Dacă acest instrument nu există sau dacă nivelul este prea scăzut, atunci vom avea probleme uriașe în societatea noastră. Nu o să intru acum în detalii. Este oricum doar o parte a unei strategii generale. Ocuparea, competențele, educația, uh, locuințele. Iată, locuințele sunt fundamentale dacă vrem să combatem sărăcia, căci dacă oamenii nu-și permit o locuință decentă, atunci nu vor ieși din sărăcie și nu vor avea un loc de muncă. Iată care este cercul vicios pe care trebuie să-l spargem. Madam Walsh, your... Doamna Walsh, pentru întrebare. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte domnule comisar. Mă leg de o chestiune discutată anterior și anume rolul pe care trebuie să-l jucăm cu toții pentru a-i sprijini pe cetățeni și sănătatea lor mentală. Unul din șase cetățeni au probleme de sănătate mentală. Spun asta să, pentru colegi și pentru cei care ne ascultă. Și costurile echivalente sunt de peste 4% din PIB. Rata șomajului e mai ridicată în rândul cetățenilor cu probleme psihice. Și dacă vom avea politicile corecte, vom putea ajuta milioane de cetățeni pe care îi reprezentăm. Domnule comisar desemnat, puteți să ne spuneți ce acțiuni sunt necesare pentru a avea o politică privitoare la sănătatea mentală la locul de muncă? Mulțumesc. Da, asta are legătură cu o politică mai generală pentru persoanele cu dizabilități. face parte din acel context. Trebuie să găsim niște scheme pentru ca aceste persoane să poată lucra. Poate că pot lucra, dar nu în orice loc de muncă, poate nu pot lucra cu normă întreagă, deci trebuie să existe o integrare progresivă acestor persoane în câmpul muncii. Companiile care fac asta trebuie să fie acompaniate, însoțite, ajutate da, nu există o strategie generală. Când a fost ministrul al muncii, m-am ocupat de asta, împreună cu ministrul uh, sănătății și ministrul pentru familie și afaceri sociale. Deci ideea a fost să avem un fel de orientare pentru companiile respective, companii care își asumă riscul respectiv, dar care și-au și angajamentul Uh, social de a angaja persoane cu uh, probleme mentale. A fost primul aspect. Un al doilea aspect. Da, avem un sector care ar putea să se ocupe mai bine de aceste persoane și anume sectorul economiei sociale. Deci trebuie să promovăm acele locuri de muncă pentru cei care întâmpină poate probleme în alte companii, însă care ar putea lucra într-un mediu diferit. Deci economia socială poate fi o soluție. O întrebare suplimentară? Mulțumesc. Digitalizarea de multe ori perturbă modul tradițional de lucru și crește riscul de burnout pentru lucrători europeni. Ați spus asta din ori. Veți avea ca prioritate renoirea acelui plan care se concentrează pe persoanele cu probleme psihice din câmpul muncii. Da, va trebui să discut cu comisarul care se ocupă de politica de sănătate. Va trebui să ne coordonăm. Însă, cu siguranță, e o chestiune pe care trebuie să o abordăm, de nu ne putem opri aici. Voi analiza situația și împreună cu comisarul care se ocupă de sănătate vom acționa. Am menționat deja faptul că partenerii sociali sunt uh, implicați în niște discuții cu privire la bolile mentale care pot apărea în locul de muncă, burnout-ul, stresul. Trebuie să ne adaptăm puțin um, atât cunoștințele în legătură cu această problemă, dar și modalitățile de prevenire a acestor probleme. Deoarece de multe ori atunci când trebuie deja să vindeci, e uneori prea târziu sau foarte târziu. Uh, cel puțin. Deci trebuie o politică de prevenție foarte puternică. Deci trebuie să acționezi la primele semne, nu când problema deja uh, s-a agravat. Deci politicile de prevenție trebuie să fie integrate în uh, întreaga noastră politică de sănătate și siguranță la locul de muncă. Doamna Shaibi. Comisar de Bună ziua, domnule comisar de semne. Mă bucur că v-am auzit vorbind despre chestiunea muncii uberizate care afectează toate statele UE. Se bazează pe o capcană. Sunt salariați care sunt prezentați ca lucrători independenți pentru a evita obligațiile sociale, dar efectele sunt acum. Acest lucrător trebuie să Mm. fie sclavii platformelor care îi sancționează, le dau ordine, îi controlează, îi sancționează. Sunt trei criterii identificate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a defini ce este lucrătorul salariat. Aceste criterii nu au fost clar reținute în directiva cu privire la condițiile de muncă transparente și previzibile la care v-ați referit. Astăzi există platforme care ne spun, a, da, toate bune cu directiva, dar nu ne privește pe noi ne spun uh, șoferii care fac livrări în străzile din Paris, Bruxelles sau Madrid nu sunt uh, salariați, ci parteneri. Prima întrebare. Sunteți de acord că acești lucrători trebuie considerați ca fiind lucrători salariați? În plus, ați vorbit despre convocarea unei conferințe sociale pe acest subiect la ce rezultate concrete va duce? Ați putea să vă angajați în ce privește adoptarea unei directive specifice în legătură cu lucrătorii acestor platforme? Am văzut și eu acea emisiune interesată pe un canal francez de televiziune în legătură cu situația unui număr de angajați ai platformelor și trebuie să vă spun că mi-a mai deschis ochii în caz că nu aș fi înțeles suficient de bine până atunci problema. În scrisoarea mea de misiune trebuie să mă ocup de condițiile de muncă ale celor care lucrează pe platforme sau pentru platforme. Sunt toate aspectele la care v-ați referit care trebuie să fie avute în vedere. Avem acum o hotărâre a Curții de Justiție în legătură cu condițiile care fac ca un lucrător să nu fie independent, ci de fapt să fie angajat și nu putem lăsa pentru diverse tribunale, nici uh, Curtea de Justiție să soluționeze problema. Trebuie să definim limpede ce ține de statutul de lucrător independent și ce ține de lucrătorul angajat, salarizat. Asta face parte din definiția și de munca pe care trebuie să le depunem în <clears throat> cazul lucrătorilor pentru platforme. Dacă aș ști deja tot ce îmi rămâne de făcut, n-ar mai trebui să convoc o conferință socială pe această temă, pentru că e un subiect complicat și știm foarte bine că sunt mii de posibilități de a ocoli ceea ce s-a arătat și în acel film – de a ocoli, de a evita definiția sau definițiile. Deci trebuie să avem definiții limpezi, trebuie să avem drepturi clar stabilite, aș spune, pentru orice salariat, indiferent dacă e independent, indiferent dacă e angajat salarizat. În moment ce toți au aceleași drepturi, poate că interesul de a te juca cu cuvintele, cu conceptele, ar fi de mai mic interes și oamenii să aibă statutul pe care și-l doresc și pe care trebuie să-l aibă. O întrebare suplimentară? Fără microfon. A spus că această chestiune pare să facă obiectul unei forme de conflict de competență cu unii colegi. Doamna Vestager, are și a a scrisă de misiune de a elabora o nouă directivă privind serviciile digitale, inclusiv serviciile lucrătorilor pentru platforme. Înțelege, înțelegeți neliniștea noastră. Dacă această problemă se privește din perspectiva drepturilor salariaților, nu e același lucru ca și când dacă e din perspectiva pieții serviciilor sau a concurenței. Domnule comisar, credeți că nu riscați? Eu mă tem că da, că veți fi privat de o inițiativă socială clară care s-ar putea adopta în acest mandat și în mod foarte concret vă angajați ca directiva și viitorul celor de pe platforme să țină de drepturile salariaților, să angajaților și nu de servicii și de piața internă. J'ai bien lu... Euh, să știți că mi-am citit cu atenție scrisoarea de misiune. Eu n-am deloc impresia că aș fi privat că aș fi un biet comisar lipsit de influență. Și cine mă cunoaște știe că nu mă las așa ușor călcat în picioare și uh, să mi se ia competențele și drepturile. Dar trebuie să vă spun că am citit și ce a spus doamna Vestager și a spus lucruri foarte importante. A spus că dorește o economie digitală în serviciul cetățenilor, ai bărbaților, în interesul bărbaților și femeilor. Și acesta e un angajament clar pe care și l-a asumat. De altfel, suntem cu toții convinși eh, din California până în Europa că nu putem să privim noua economie digitală doar din perspectiva pieții, a firmelor, a competitivității, ci că până la urmă capitalul cel mai prețios în economia digitală nu sunt mașinile, ci sunt oamenii. Deci să construim o economie digitală cu omul în centru aceste obiectivuri și puteți fi sigură că o să apără această idee, Și sunt convins că voi găsi un interlocutor în doamna Vestager în ce privește acest model care câștigă domeniul peste domnul Vulgăs. Za politično skupino socialistov in socialnih demokratov so ključni dostojni pogoji za... Da, mulțumesc. În numele socialdemocraților, vreau să vă spun că pentru noi contează foarte mult condițiile de lucru. Deci, noi susținem un venit minim demn cu toate asigurările necesare și asigurarea pentru șomaj e importantă, deci uh, însă toată lumea ar trebui să se bucure de condiții decente de trai. Dumneavoastră ați vorbit despre apărarea lucrătorilor de pe platforme de digitale, însă directiva cu privire la condițiile de lucru previzibile și transparente va fi oare un cadru adecvat pentru acest sector? Deci ce elemente sunt esențiale ce elemente nu pot lipsi și veți veni și cu măsuri cu privire la o transparență mai mare a, salarizările, a salarizărilor și veți asigura și de asemenea paritatea în ceea ce privește uh, în domeniul muncii, dincolo de directiva existentă acum. D'abord, la question de În ceea ce privește protecția socială, Uh, aceasta este esențială. Chiar este. Adoptarea recomandărilor cu privire la protecția socială reprezintă un pas foarte important în direcția bună. Există și un mecanism despre cum statele membre trebuie să implementeze toate recomandările. Pentru asta trebuie să organizăm un bun exercițiu de follow-up. Este un element important căci implementarea, implementarea trebuie să fie eficientă și echitabilă. Iată primul meu răspuns. Cu privire la a doua parte a răspunsului, revin asupra autorității europene din domeniul muncii. Am creat un instrument, trebuie să-l folosim. Îi avem pe partenerii sociali care participă, comisia care participă și statele membre. Trebuie ca instrumentul să devină operațional. Este și motivul pentru care Uh, am vrut să mă asigur că această autoritate își va prelua funcția cât mai repede. Pe viitor, ea va juca un rol important și în domenii conexe muncii, cum ar fi uh, detașarea, pentru că adesea lucrătorii detașați uh, sunt cei care poate nu sunt cei mai bine protejați în domeniul siguranței, în domeniul sănătății, iată lucruri la care trebuie să fim atenți. Cu privire la implementare, nu e vorba doar despre legislație, despre a avea bună legislație. Ea trebuie să fie implementată, iar statele membre au o mare răspundere. Noi trebuie să vorbim cu statele membre și trebuie să profităm de ocazia semestrului european în acest sens. Sunt multe recomandări în domeniul social și deci trebuie să profităm și de exercițiul semestrului european în așa fel încât să sensibilizăm statele membre. Ele trebuie să respecte regulile și trebuie să vină cu politici bune pe toate subiectele menționate de dumneavoastră. Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. Drepturile lucrătorilor și condițiile de muncă trebuie să fim mult mai pregătiți, să ne adaptăm la schimbările care intervin, de exemplu, în rândul multinaționalelor. A fost adoptată o directivă uh, cu privire la introducerea um, comitetelor pentru lucrători, însă e foarte greu să se pună asta în practică, așa numitele comitete de întreprindere și nu sunt sancțiuni, asta e problema. Nu credeți că directiva trebuie revizuită pentru a asigura certitudine și chiar sancțiuni eficace pentru ca această lege să fie pusă în uh, aplicare? și să, să e important să fie mult mai bine implicați și informați lucrătorii din uh, companiile multinaționale. E o directivă, vă referați la comitetele de întreprindere, nu? Da, directiva asta are niște puncte slabe. A fost un progres major, dar are și punctele ei slabe. Directivă care funcționează cumva pe bază voluntară. Ideea e că unii o aplică, alții nu. Și cei care o aplică, uneori, de fapt, nu o aplică. Deci chiar trebuie să ne gândim Uh, la această directivă și la măsura, măsurile pe care le impune asta. Eu aș uh, invita partenerii sociali să aibă Um, aceste, să fac acest efort de reflexie. Nu prea sunt optimist, dar e important ca partenerii sociali să discute despre asta. Au făcut-o deja, însă trebuie analizate care sunt într-adevăr punctele slabe și ce poate fi îmbunătățit. Sancțiunile, da, sunt bune, dar nu pot soluționa toate problemele, deoarece dacă sporești sancțiunile, ce vei obține? Și mai puține companii vor uh, Uh, pune în practică această directivă, deoarece vor spune eu nu vreau să risc uh, să fiu sancționat, deci nu voi aplica directiva. Deci, într-adevăr, trebuie să se facă o evaluare, să vedem ce rezultate a obținut uh, această directivă. Cu siguranță există și elemente bune, să vedem care sunt slăbiciunile, neajunsurile și să vedem cum putem asigura o mai bună punere în practică a directivei. Și cred că această comisie a propus niște măsuri. Unele au fost uh, refuzate, au fost respinse. Deci e un element de pe agenda noastră. Voi analiza, însă nu pot spune acum în ce direcție ne vom îndrepta. Însă da, e o directivă importantă și trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Doamna Sparentac. Thank you. Um, in the EU, more people... Mulțumesc. În Uniunea Europeană sunt foarte multe persoane fără adăpost și lumea în general se confruntă cu o problemă în acest domeniu. Veți vrea să aveți uh, o strategie cu privire la locuințele sociale ca parte a combaterii sărăciei. Apoi, în țara mea, familiile cu venit redus sau mediu nu găsesc o locuință pe piață. Însă Uniunea Europeană a interzis țărilor de jos să ofere locuințe sociale acestor persoane. Iată cum Uniunea Europeană preîntâmpină politici sociale active. Pentru a avea locuințe sociale, uh, veți face presiuni la colegiu în așa fel încât să fie ridicate condițiile și limitele impuse statelor membre în așa fel încât să aibă drept obiectiv sau țintă doar anumite categorii de populație? Mulțumesc! Știți că și eu vin dintr-o țară în care avem o problemă reală cu locuințele. Problema e acum în multe state membre competența în acest domeniu rămâne la statele membre, e adevărat, dar cred că Europa poate juca um, un rol decisiv aici. Să stimulăm, de exemplu, mai multe investiții în locuințe. Suntem pe punctul de a crea o serie de instrumente noi de investiție. Când discutăm despre sărăcie, Investițiile în locuințe sunt și ele un instrument de reducere a sărăciei, pentru că persoanele fără adăpost, persoanele care locuiesc în condiții precare, sunt persoane care nu ies din sărăcie și copiii acestora nu ies din sărăcie. Așa că da, trebuie să discutăm cu statele membre despre locuințele sociale Locuințe sociale în condiții echitabile. Ați menționat cumva problema concurenței, ceea ce trebuie să analizăm pe mai departe. Să vedem dacă în continuare condițiile pentru locuințele sociale sunt adaptate realității din teren. Dar este foarte important să promovăm investițiile în locuințe în multe locuri din Europa, nu pretutindem, dar în multe locuri și, bineînțeles, în marja competențelor Uniunii Europene, eu unul voi încerca să integrez această dimensiune în lupta noastră împotriva sărăciei și în angajamentul nostru față de incluziune. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru răspuns, dar în mod activ vă asumați răspunderea de a avea o strategie UE pe locuințele sociale? Ați vorbit mult uh, despre faptul că considerați că e important ca tinerii să aibă un start echitabil pe piața muncii. Eu zic că se aplică același lucru și când vine vorba de prima locuință. Răspunsul? Nu doar comisarul pentru locuri de muncă și afaceri sociale poate face asta până la urmă. Trebuie să ne ocupăm de subiect și cu ceilalți comisari. Cu siguranță e o problemă și economică, și socială, și financiară Trebuie să vedem care sunt mijloacele financiare ce pot fi mobilizate pentru a încuraja investițiile în locuințe. La urma urmei sunt uh, partea unei echipe. Ce înseamnă Colegiul Comisarilor? E un colegiu, o echipă, nu decide, nu decide nimeni singur. Deci dacă într-adevăr comisia aceasta are intenția de a face ceva în ceea ce privește problema cu locuințele problema la urmă urme legată de copii, de tineri, de locuri de muncă, căci dacă n-ai o casă, nu-ți găsești un loc de muncă, eu cu siguranță voi fi dintre cei care vor face presiuni pentru a găsi o soluție în baza competențelor limitate, într-adevăr, pe care le are Uniunea Europeană și ținând cont de mijloacele financiare pe care le putem mobiliza pentru ca măcar să încurajăm statele membre să facă mai multe în acest uh, domeniu crucial și foarte sensibil. Domnul Canias. de acord. Cu toții suntem de acord că acesta este mandatul când pilan, pilonul european al drepturilor sociale trebuie să se dezvolte. E esențial pentru a consolida procesul de integrare europeană și e esențial pentru a atinge un obiectiv, obiectivul uh, nostru de a avea o Uniune Europeană pentru cetățeni. De aceea, rolul economiei sociale e fundamental acum și pe viitor. În momentul de față avem 3 milioane de companii și entități care angajează cam 14 milioane de cetățeni. Asta reprezintă cam 8% din PIB-ul european. Însă, deși are o importanță economică și socială, ar fi bine să se îmbunătățească situația mediului, a locurilor de muncă, ne gândim la companii care lucrează cu cei mai vulnerabili dintre noi și ar trebui să existe o recunoaștere diferită în statele membre, dar formele juridice sunt diferite. Deci vă luați angajamentul să veniți cu un plan uh, pentru un cadru juridic clar pentru economia socială în timpul acestui mandat? Well, vă voi mărturisi ceva. Eu sunt un mare susținător al economiei sociale. Am fost ministru al economiei sociale, deci eu cred în rolul important pe care îl poate juca economia socială. Deja sunt convertit, să zic așa. Și cu siguranță că există un potențial uh, foarte mare de dezvoltare a economiei sociale, mai ales dacă ne gândim la provocările pe care le avem de mediu social, de excluziune socială, de sărăcie, deci toate aceste chestiuni pot fi uh, soluționate mai bine dacă avem o economie socială bine dezvoltată. Bineînțeles că fiecare țară are un model diferit de economie socială, deci trebuie respectate diferitele culturi existente, ca și în cazul negocierilor colective. Deci trebuie respectate diferitele modele din țările membre. Însă, Există un mare spațiu de manevră aici uh, pentru a acționa împreună și în 2011 comisarul Barnier și comisarul Andor și comisarul Tajani, cred pe vremea aia, au uh, organizat o conferință pentru economia socială care a creat într-adevăr o dinamică pozitivă în acest domeniu. Ideea mea ar fi ca împreună cu alți comisari, deoarece nu e vizat doar comisarul pentru locuri de muncă, să organizăm din nou o astfel de conferință, să aducem la oaltă părțile implicate și să venim cu un plan pentru a promova economia socială în funcție de provocările majore cu care se confruntă societatea noastră și să folosim acest instrument al economiei sociale. Menționam aspectul social, de să promovăm aspectele sociale. Problema locurilor de muncă e foarte clară. Uh, Există deci un potențial pe care trebuie să-l folosim. Piața internă, de asemenea, e foarte importantă și economia socială ar trebui să se bucure de aceleași drepturi pe piața muncii ca orice, altă, ca orice alt sector economic. Deci, împreună cu alți comisari vom analiza uh, situația pentru ca economia socială să uh, ia o importanță sporită și să devină o parte esențială a economiei noastre de piață și aici avem și o legătură directă cu responsabilitatea socială menționată de colega noastră. Încă o întrebare pentru a vă lămuri mai mult. Da, mi-aș e complicat să avem ceva concret, însă trebuie să avansăm către un cadru omogen cu niște reguli clare, să avem reglementare. Însă, printre provocările pe care le avem în acest mandat, la care v-ați referit și dumneavoastră și ați venit cu niște soluții interesante, cum ar fi reasigurarea de șomaj, există alte probleme, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, care e dureros de mare în, în unele țări, e inacceptabil, intolerabil și trebuie să combatem acest fenomen. Și am o întrebare esențială. Uh, veți uh, sprijini acea rezervă obligatorie de fonduri de 13% pentru măsuri de angajare în rândul tinerilor? Unele state membre deci uh, ar trebui să accepte asta. Unele doresc chiar 15% pentru a combate acest flagel care ne afectează pe toți. Deci, în acest mandat chiar trebuie uh, susținute măsuri ca să combatem șomajul în rândul tinerilor. Un răspuns scurt. Dacă vrem să armonizăm statutul acestei economii sociale, care are o denumire complet diferită în Germania. Dacă spui acolo economie socială, nimeni nu te înțelege despre ce vorbești, însă de fapt au un sector foarte puternic al economiei sociale. Deci dacă vrem să facem o armonizare, nu o să ajungem nicăieri. Însă putem avea o abordare foarte pragmatică. Putem să mobilizăm uh, eforturile și să creăm teren, uh, să zicem așa, niște condiții uh, echitabile, egale pentru toți cei din sectorul social. A doua chestiune foarte importantă, șomajul rândul tinerilor. Da, bineînțeles că e o problemă prioritară. Nu vă pot da acum un răspuns clar dacă trebuie să fie 3% sau 15%. În primul rând, trebuie să știm ce putem face mai bine cum anume putem folosi instrumentele actuale. S-a vorbit mult despre garanția pentru tineri, însă nu avem doar asta, e vorba și de învățământ, de formare, toate acestea trebuie să se îmbine și cu siguranță că fondurile pe care trebuie să le folosim pentru a combate șomajul în rândul tinerilor trebuie să fie țintite acolo unde șomajul tinerilor e o problemă majoră. Acolo unde șomajul e foarte scăzut, problema poate fi combătută mai ușor. Însă unde avem o concentrare mare a tinerilor șomeri, acolo trebuie să ne concentrăm și noi eforturile și resursele. Și domnul Hetman acum va adresa ultima întrebare din această dimineață. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați vorbit uh, pendelete despre detașarea lucrătorilor, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect și să vă pun o întrebare scurtă și clară. În directivă obligă statele membre să publice toate informațiile cu privire la condițiile detașării și remunerării lucrătorilor detașați pe o pagină de internet. Cu toate acestea, din păcate, practica arată că de multe ori aceste pagini internet uh, nu cuprind unele informații. Ce măsuri veți întreprinde pentru a vă asigura că acele pagini internet reflectă cu adevărat uh, situația reală din țările care au lucrători detașați? It's again the question. E din nou vorba despre implementare. Nu e suficient să ai reguli bune, Poți să ai regulamente bune, dar trebuie să veghezi că ceea ce ai hotărât e și bine pus în aplicare. Trebuie să vă spun că recunosc că nu știam despre asta. O să verific dacă așa stau lucrurile, dacă informațiile nu sunt disponibile, dacă paginile de internet nu dau informații complete, dacă informațiile care trebuie furnizate nu sunt furnizate. Dacă așa stau lucrurile, atunci va trebui să acționăm, să ne asigurăm că cei care detașează lucrători furnizează și informațiile adecvate. Știți că detașarea e un lucru pozitiv. Adesea e prezentată acum ca o mare sperietoare, lucru cel mai prost posibil, dar trebuie să respecti regulile, să fie echitabil, echitabilă pentru țara care detașează, în care se detașează, dar și pentru lucrători și cei detașați și cei care suferă impactul detașării. Deci, ca să fie echitabil, trebuie măcar să dispui de toate informațiile cu privire la condiții. Dacă așa stau lucrurile, că pe internet nu se furnizează toate informațiile, atunci Comisia cu siguranță va întreprinde ceva și va iniția o discuție. Dar trebuie mai întâi să verific, trebuie să recunosc că nu știam de acest lucru, dar încă nu mi-am preluat mandatul, deci vă rog să dați o șansă. O întrebare suplimentară? Scorzistam jeszcze z możliwości zadania. Mhm. Da, o să profit de ocazie să pun ultima întrebare. În ce privește implementarea directivei detașării lucrătorilor, ce veți face cu povara administrativă disproporționată în unele state membre? Cum vă veți asigura că libertatea de circulație și de prestare serviciilor vor fi cu adevărat libere și echitabile în contextul directivei detașării lucrătorilor? I think I have already part... Cred că v-am răspuns uh, parțial la întrebare. Cred că nimeni nu vrea să creeze poveri administrative imposibile. Știm cu toții că dacă creezi o astfel de povară, unii se gândesc la altceva și nu vrem să se gândească la altceva. Vrem să existe dosare administrative cât mai simple, nu ceva care să facă viața de netrăit pentru întreprinderi, pentru oameni, pentru țările care detașează sau în care se detașează. Nu, asta e intenția. Ce e important este să evaluăm ce face detașarea să fie eficientă, să fie echitabilă, care sunt informațiile necesare, cum pot fi furnizate informațiile respective, ce se întâmplă dacă nu ai înainte de activitatea de detașare celebrul uh, formular A1, ce se întâmplă dacă îl primești puțin după ce. Toate aspectele practice trebuie să fie evaluate. Și în baza acestei evaluări, e bine, trebuie să se facă unele ajustări dacă sunt necesare adaptările respective. Nu cred că am creat un sistem ca să facem detașarea imposibil de făcut, ci am creat un sistem care să facă detașarea benefică pentru toată lumea, în special acceptabilă pentru toată lumea, pentru că dacă nu avem reguli, atunci lumea respinge lucrurile și considerăm detașarea ca parte a libertății de prestare a serviciilor și a libertății de circulație. Deci trebuie să ne asigurăm că funcționează corect și echitabil. Asta vom și face și la nivelul procedurilor administrative. Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Ultimele 30 de secunde ca bonus, domnule Schmidt, n-am mai folosit uh, ciocanelul, deci vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru răspunsuri și acum aveți ocazia să faceți o declarație finală, dar de cel mult 5 minute. <laughs> so you think and after well, I've Da, În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru o audiere interesantă, instructivă, extraordinară pe care am avut-o. Iată cum arată democrația europeană. Și noi toți venim din statele noastre membre, am avut răspunderi în statul nostru membru. Nu cunosc foarte multe state membre în care să aibă loc un asemenea exercițiu. Și ar trebui să ne mândrim de acest sistem uh, democratic. Aș dori să felicit partenerul, uh, mă scuza, să felicit Parlamentul nostru, căci în continuare sunt eurodeputat, îl felicit pe Parlamentul nostru pentru că a introdus această dezbatere, acest schimb de opinii. sarcina unui uh, comisar ar trebui să fie foarte puternic legată de ce munciți dumneavoastră aici în Parlamentul European. Noi nu trebuie să fim uh, departe cu gândul de ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă fizic suntem aproape. Mereu se spune despre comisar, păi ei nu sunt uh, aleși. Să știți, am devenit ministru fără să fiu ales în statul meu. Și acum, iată, am fost ales în Parlamentul nostru și voi fi judecat de dumneavoastră, ceea ce nu se întâmplă în multe, de fapt în niciun stat membru. Astfel, aș dori să vă mulțumesc pentru acest uh, exercițiu extrem de antrenant pe care l-am apreciat. Nu pot să spun că am suferit, dar a fost dur și așa și trebuie să fie. Now, it's not because we had a... Și acum, am avut o dezbatere bună astăzi, dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să continuăm acest exercițiu. Eu mă voi întoarce de fiecare dată când îmi cereți sau de fiecare dată când simt nevoia să vorbesc cu dumneavoastră, să vă ascult avizul, sfatul. Iată, de obicei sfaturi foarte diverse, adesea foarte critice, mărturisesc, dar eu unul zic că asta face ca politica europeană să fie plină de viață și democratică. Îmi asum angajamentul de a fi deschis cu dumneavoastră, de a continua ce am început astăzi, dacă îmi permiteți. Cred că avem un mare proiect comun. Fiecare are propriile idei și idealuri. Nu suntem cu toții la fel, căci altfel ar fi aici un singur partid și nu ne dorim în niciun caz așa ceva. Nu ne place. Dar avem în comun faptul că suntem în slujba cetățenilor europeni. Vrem să apropiem Europa de aceștia, din nou. Iar cetățenii noștri au viața lor de zi cu zi cu problemele cotidiene, de ele trebuie să ne ocupăm. Și ați văzut că mi-ați adresat multe întrebări despre venitul minim, protecția socială, sărăcia, copiii toate aceste elemente intră în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Să ne asigurăm, deci, că politicile noastre sunt în slujba cetățenilor noștri, în viața lor de zi cu zi. Și să putem să ne uităm în urmă, după 5 ani de această comisie, în așa fel încât să ne dăm seama că, într-adevăr, a fost progres uh, în sensul bun să constatăm că s-au făcut schimbări importante. În viața mea au fost schimbări importante mulțumite Europei. Asta e, de fapt, promisiunea Europei. Nu e doar despre pace, deși pacea rămâne subiectul cheie, foarte important. Dar e vorba despre prosperitate partajată. Ideea că toată lumea are dreptul egal de a participa la viața socială. Toată lumea să aibă oportunități egale. Asta face ca Europa să fie grozavă și cred că trebuie să apărăm aceste valori. Nu doar cu vorbele sunt de acord, ci zi de zi cu fapta în acțiunea noastră politică. Și asta trebuie să facem noi, împreună. Comisia, statele membre și Consiliul, bineînțeles, dar împreună cu Parlamentul, pentru că dumneavoastră sunteți vocea cetățenilor noștri, căreia trebuie să-i dăm ascultare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, as a chair, I would also... Mulțumesc foarte mult. În calitate de președinte, aș vrea să fac câteva comentarii. If you allow me to do so, first... of... Câteva comentarii legate de birou. A fost foarte interesant pentru mine, căci a fost prima audiere. Yeah, we have something... Da, și pentru dumneavoastră, deci a fost interesat. Iată că avem uh, un lucru în comun. A fost foarte interesant pentru mine să urmăresc întrebările dumneavoastră. Au fost uh, dure, destul de critice, Deosebit de interesant a fost de asemenea că dimensiunea socială a portofoliului a fost foarte bine conturată astăzi aici în audiere. Mult mai mult decât subiectul creării locurilor de muncă. Ori portofoliul acesta al domnului Schmidt se referă mai ales la locuri de muncă. Dacă discutăm despre incluziune sau excluziune socială, dacă discutăm despre cei din rândul minorităților, despre cei cu dizabilități, uh, cel mai bine ei pot fi uh, cu toți integrați pe piața muncii. De acolo pornește integrarea. Deci cred că trebuie să ne concentrăm pe asta, să creăm locuri durabile pentru cei care au nevoie de acestea, căci sunt mulți care sunt excluși în atâtea și atâtea state membre din Uniunea Europeană. E o lacună uriașă pe piața muncii acum și avem nevoie de oamenii aceștia pentru a acoperi lacuna respectivă. Am apreciat spusele dumneavoastră, domnule Schmidt, și anume că vă veți uh, concentra în toate discuțiile dumneavoastră pe fapte concrete, pe date concrete, experte, ceea ce este foarte important, căci am vorbit despre o Uniune Europeană Socială îndelung, dar adevărul este că un sfert din copiii care trăiesc în Uniunea Europeană trăiesc în sărăcie. E adevărat iarăși că pe străzile noastre sunt cu 70% mai mulți uh, oameni ai străzii uh, în urmă cu câțiva ani. De exemplu, față de acum 10 ani. Deci lucrurile nu merg atât de bine precum ne-am imagina. Dumneavoastră ne-ați prezentat un plan deosebit de ambițios, plin de subiecte pe care vreți să le deschideți și sunt subiecte care mai degrabă divizează statele membre decât să le unească, pentru că veți vrea să deschideți niște subiecte deosebit de sensibile. Și o ultimă observație din partea mea, să promitem doar ceea ce putem furniza. Căci așteptările cetățenilor europeni sunt uriașe. Iar uh, populismul politicienilor e crescând în uh, multe state membre, practic în toate, spune președinta. Și să nu cumva planurile dumneavoastră să fie folosite în scopuri greșite, mai ales dacă nu reușim să ne ținem de promisiuni. Mulțumiri tuturor! Cu precădere, domnului Schmidt! Now, um, before I close... Și acum, înainte de a închide această reuniune, vreau să anunț că va avea loc o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise pentru evaluarea acestei audieri și anume de la orele 12.30 până la 13.30 în sala ASP 1E2. Și v-aș ruga să aveți puțină răbdare, nu va fi ușor. Procesul de evaluare și scrisoarea de evaluare sunt elemente confidențiale. Nimic nu va fi trimis via e-mail. Se discută doar cu ușile închise între coordonatori. Decizia finală va fi publicată de către conferința președinților după ce se vor termina toate audierile. Reuniunea aceasta se închide. Aha. <laughs>